pregătirea uh, summitului Consiliului European 17-18 martie. Și în același punct de pe una de zi, uh, consultăm pe marginea summitului UE-Turcia. Mai întâi dau cuvântul pentru o declarație de deschidere uh, colegei, fostei noastre colege și doamnei ministru, președinta exercițiu a Consiliului, doamna Janine Hennes. Bine ați venit! Oh. Bitte sehr. Sorry. I was awaiting. I'm sorry. scuze. Uh, nu v-am auzit, domnule președinte. Remember, you had not that privilege to get this Într-adevăr, când erați membru al Parlamentului, nu aveați dreptul la pupitru. Trebuia să-l așteptați. Doamnelor și domnilor, domnule președinte, Permiteți-mi ca în contextul summitului din 17-18 uh, martie să iau cuvântul uh, pe tema migrației și perspectivelor economice. De asemenea, vă voi vorbi și despre summitul UE-Turcia, despre migrație. În eforturile uh, noastră de a stăvili fluxul de migranți. Meetingul din, de luni a fost foarte important, încercând să găsim o soluție europeană o soluție europeană pentru această problemă. Am realizat și progrese. O singura cale înainte este un plan european cuprinzător. Mai înainte aș vrea să vă spun care este rezultatul discuțiilor avute cu primul ministru turc. Întâlnirea de luni a fost uh, o oportunitate foarte de mare actualitate pentru a reevalua agenda UE-Turcia, și pentru a vedea care sunt uh, posibilitățile de progres. Uh, s-au realizat progrese în planul de acțiune comun, cei drept, dar dacă vrem să punem capăt fluxului de migranți, trebuie ca uh, de ambele părți să distrugem rutele cărăușilor și traficanților de ființe umane și în acest sens oferta Turciei este binevenită. Am căzut de acord asupra anumitor principii. Mai întâi, returnarea tuturor migranților ilegali care trec dinspre Turcia spre insulele grecești; 2. Accelerarea implementării calendarului de liberalizare a regimului vizelor. 3. Uh, accelerarea uh, asigurării uh, celor 3 miliarde și altor facilități pentru asistarea migranților. Și 4. Deschiderea de noi capitole în negocierile de aderare. 5 stabilirea unor regiuni sigure, permite sigure în Siria și șase, relocarea uh, uh, cetățenilor sirieni pe baza unor evaluări individuale. Domnule președinte, evident mai este nevoie de stabilirea detaliilor cu partenerii turci în această, uh, în această înțelegere și președintele Tusk uh, înainte de 17-18 uh, summitul de săptămâna viitoare va face astfel de precizări. Avem însă șansa acum să distrugem modelul de afaceri și modul de operare al traficanților și am putea să înlocuim modelul de uh, uh, migrație ilegală printr-un mecanism controlat de relocare controlată. Este încă prematur să declarăm un succes în această chestiune. Totul depinde de punerea în aplicare. Dar, dacă la summitul următor putem încheia un acord cu Turcia, atunci uh, vom putea semnala o posibilă victorie în acest uh, domeniu. Sigur, este doar o parte a strategiei noastre comune. Avem o cooperare și pe tema contactelor cu țări și state terțe uh, pentru a stăvili încă de la origine fluxul de migrație protejarea și consolidarea protejării frontierelor externe este o altă prioritate. De asemenea, ă, progresează cu pași repezi constituirea unei forțe de apărare, inclusiv ă, navală și costală, a frontierelor. Mă bucur încă de pe acum să colaborăm ă, cu dumneavoastră pentru a face operaționale toate aceste programe și proiecte ale noastre. Am solicitat un acord politic între instituțiile noastre până la sfârșitul lunii iunie. Ieri am avut șansa de a discuta cu raportorul dumneavoastră, domnul Pavrix, și am uh, constatat că există o disponibilitate de ambele părți pentru a se ajunge la uh, finalizarea obiectivelor noastre. Iar acum, în ce privește uh, ruta Balcanilor de Vest, în februarie am decis ca toți membrii spațiului Schengen să aplice codul Schengen ad literam nu mai există practica uh, permiterii trecerii libere uh, prin statele uh, de tranzit. Asta înseamnă însă că există alte măsuri în teren care trebuie luate și anume de urgență. În lumina unei crize umanitare adevărate, trebuie să acordăm asistență celor mai afectați, în special în Grecia. În februarie, Consiliul a prezentat o propunere pentru asistență de urgență. Propunerea a fost bine receptată și facem tot ce este posibil pentru a adopta această propunere înainte de Consiliul din martie. Asta înseamnă că Consiliul și Parlamentul trebuie să uh, amendeze bugetul uh, pentru anul 2016. Noi suntem dispuși să colaborăm cu dumneavoastră pentru ca Grecia să primească sprijinul financiar de care are nevoie în baza solidarității europene trebuie să ne coordonăm pentru a restabili funcționarea spațiului Schengen. Comunicarea despre spațiul Schengen pe care am, ați discutat-o ieri identifică căile prin care poate fi atins acest obiectiv. Și este, ă, practic, ă, ideea noastră călăuzitoare în activitatea noastră din următoarele săptămâni și luni. Domnule președinte, trebuie ca într-o situație care evoluează rapid să reacționăm rapid. Consiliul din martie va aborda toate aceste aspecte și va formula orientări pentru următoarele luni. Deci Eh, cu alte cuvinte, toate aceste evenimente se bucură de eh, atenția noastră eh, specială. Suntem într-o situație plină de provocări și cu toate acestea summitul din martie se va apleca și asupra altor probleme, cum ar fi creșterea economică, piața forței de muncă și așa mai departe, competitivitate între altele. Chiar dacă șomajul se află într-o Uh, încă la cote record, uh, totuși este în ușoară uh, scădere și sperăm că putem întrevedea o ieșire de criză cât de curând. Asta nu înseamnă că ne culcăm pe lauri sau că nu intensificăm eforturile noastre. Am lansat deja semestrul european pentru 2016 și în centrul acestui semestru stau recomandările Consiliului Uh, ele se regăsesc de asemenea și în mai multe concluzii ale Consiliului. Dezbaterea la mini-plenară de acum două săptămâni a fost foarte importantă ca orientare prin, pentru prioritățile economice și sociale care uh, trebuie avute în vedere în acest an. Inovația, creșterea, uh, loc, numărul locuri de muncă sunt foarte importante pentru noi. Ne bucură foarte mult că strategia pentru piața unică este în curs de progres și inclusiv aspectele digitalizării pieței unice sunt abordate cu maximă intensitate. În lumina tuturor acestor lucruri, președinția va marca importanța pieței unice printr-o agendă de punere în aplicare a acquis existent cât se poate de riguroasă. Sper că summitul de săptămâna viitoare va permite să discutăm și aceste aspecte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule ministru. În numele Comisiei are cuvântul acum vicepreședintele Comisiei, domnul comisar Dombrovskis. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministru, doamnelor și domnilor. Astăzi uh, vorbesc în numele președintelui Juncker, deci vreau să subliniez încă o dată un mesaj pe care l-a transmis deja de nenumărate ori, și anume că noi avem o comisie politică care face față provocărilor majore cu care ne confruntăm în ziua de astăzi. Acest lucru este valabil și pentru economia europeană și așa cum moneda euro reprezintă un proiect politic și are legătură cu responsabilitatea politică, la fel, strategia economică are nevoie de un răspuns la nivel european și național. Pentru a îmbunătăți perspectiva de viitor a cetățenilor europeni uh, de azi și de mâine. Semestrul european nu este doar un exercițiu de natură tehnocratică, ci un proiect politic uh, care este configurat prin dezbatere. De aceea, Parlamentul European și cele naționale au un rol esențial. Nu-i vorba doar de legitimitate, ci și de responsabilitate în fața factorilor de decizie. Această dezbatere are loc într-un context foarte problematic. Creșterea uh, este în continuare înregistrată în mod uh, moderat și totuși există provocări majore în continuare. Provocări printre care și uh, Um, încetinirea procesului de creștere economică în uh, economiei emergente, precum China, și o volatilitate la nivelul piețelor globale. Anul 2016 va fi al patrulea an de redresare economică pentru UE în ansamblul său și ne așteptăm la o creștere de 1,9%. Încrederea revine și uh, problemele nu mai sunt atât de mari. Șomajul uh, a ajuns la nivelul cel mai înalt din 2008 până acum. Și cu toate acestea, toate aceste uh, semne pozitive nu sunt uh, suficiente. Jumătate din uh, cei care se află acum în șomaj sunt tineri sub 25 de ani. Comisia va avea o strategie foarte clară pentru locuri de muncă prin investiții, reforme structurale și prin politici fiscale responsabile. Această strategie se referă la toate aspectele în care ne implicăm și uh, preconizează și echitate socială. În ceea ce privește uh, deficitele bugetelor naționale la nivel european și național, e clar că acestea sunt în scădere. În zona euro ne așteptăm să ajungem de la 2,2 din PIB anul trecut la o medie de 1,2% anul acesta. De asemenea, uh, reducerea datoriilor naționale este esențială și asta nu doar pentru noi, pentru că piețele ne reamintesc acest lucru, ci și pentru generațiile viitoare. Iată, pentru prima oară în an de zile, uh, situația este mai bună în ziua de astăzi și sper să continuăm pe acest drum. Reformele structurale sunt în mâinile statelor membre. Ultimele rapoarte pe țară au transmis niște mesaje foarte clare. Persoan, ă, statele care au făcut reforme au făcut și progrese. Avem acum oportunitatea de a moderniza economiile noastre. Prima inițiativă a acestei comisii a fost aceea de a, un, de a da un răspuns rapid ă, problemelor uh, principale ale economiei europene, și anume lipsa de investiții. Am lansat o inițiativă pentru creșterea investițiilor în UE, alături de Parlament, și astăzi vedem primele rezultate. În primele șase luni, EFSIM a mobilizat deja peste 16 milioane de, milioane de euro în investiții în statele membre. În jur de 80% din aceste noi resurse de finanțare sunt sub forma CAT și acesta era tocmai obiectivul nostru. Pe scurt, se fac progrese, dar Tocmai acesta este momentul cel mai potrivit pentru a întări eforturile noastre. A sosit momentul uh, ca statele membre să acționeze pentru că recuperarea economică s-a manifestat. Semestrul european este foarte important în acest sens. Semestrul ne ajută să identificăm noi riscuri, să creștem stabilitatea și să încurajăm reformele care vor aduce creștere economică. Centrându-ne pe principalele priorități, uh, statele membre întăresc uh, în sine Uniunea în ansamblul său. Anul, uh, săptămâna trecută am publicat și rapoartele pe țară, rapoarte care susțin politica noastră. Rapoartele analizează dezvoltarea economică și socială în statele membre și asigură că planurile de acțiune naționale sunt dezbătute și pregătite așa cum trebuie. În general, statele membre au făcut față problemelor uh, structurale cu care s-au confruntat și recomandările pe care le-am făcut uh, anul trecut uh, au fost urmate, așa cum se vede în rapoartele de acum. Aceasta a întărit redresarea economică europeană și a dus la o mai mare convergență. Ieri am discutat pachetul de iarnă al semestrului european și proceduri în ceea ce privește dezechilibrele financiare. Există acum mai puține state membre decât anul trecut care au astfel de dezechilibre, dezechilibruri economice. Aceasta înseamnă că există condiții din ce în ce mai bune pentru o convergență economică. Din 18 state membre care au fost uh, analizate, în 6 nu există astfel de uh, probleme, 7 au uh, dezechilibre minore și uh, 7 au dezechilibre mai mari. Situația este dificilă în anumite state membre, uh, însă um, nivelul ridicat de îndator, îndatorare publică, indiferent că e vorba de îndatorie publică internă sau externă, problema concurenței și așa mai departe sunt provocări esențiale. Toate acestea au nevoie de răspunsuri la nivel politic. Economiile trebuie să fie uh, mai puțin vulnerabile la șocurile externe și trebuie menținute și eforturile de reformă structurală pentru a face face vulnerabilităților existente. Reformele însă au și un cost politic, dar ele sunt uh, singurele soluții pentru a fi o, o economie europeană mai competitivă, pentru a crea condiții optime pentru toți cetățenii. E nevoie și de o coordonare mai strânsă între statele membre și aceasta uh, pentru a spori eforturile comune. Vom ține cont de această analize în luna aceasta și luna viitoare alături de statele membre. Semestrul european este la început, dar s-au făcut deja schimbări ca să fie mai transparent, mai eficient și mai responsabil. Aceste schimbări vor face diferența. Ne centrăm mai mult pe locurile de muncă și pe performanța socială și actualizăm întregul proces. Mai mult decât uh, orice, am deschis un spațiu al dialogului și ne-am centrat pe principalele priorități pentru a avea creștere economică publicând mai devreme rapoartele pe țară, putem avea mai multe dezbateri. Recomandările noastre sunt acum mai țintite. Ne centrăm pe o, un număr limitat de priorități pentru care guvernele trebuie să fie foarte atente în următoarele luni. Recomandările pentru zona euro au fost făcute încă de la începutul semestrului european. Aceasta ne oferă o imagine globală și ne face să înțelegem mai bine provocărilor cu care ne confruntăm și politicile de care avem nevoie. Domnule președinte, domnilor și domnilor, semestrul european este un instrument esențial pentru noi Credibilitatea sa depinde nu doar de valorile pe care le facem, ci și de transparența și responsabilitatea în cadrul acestui proces. Iată de ce întărim acest semestru cu fiecare oportunitate. Noi dorim să avem o adevărată dezbatere politică la toate nivelurile implicând toți actorii, inclusiv Parlamentul European. E vorba aici de responsabilitate, de întărirea legitimității pentru guvernanța economică. În felul acesta putem asigura că strategiile economic, economice aduc creșterea economică și locurile de muncă dorite. Și acum câteva cuvinte în legătură cu summitul pe care l-am avut cu Turcia de luni. După cum știți, ambele părți au fost de acord asupra unor măsuri pentru reducerea fluxului de migranți ilegali în UE. Acordul um, care a fost uh, uh, în principiu cu primul ministru turc arată că toți migranții care uh, nu um, vor dispune de protecție națională și care ajung în Grecia vor fi primiți în Turcia, în conformitate cu acordul de readmisie. Turcia va admite și uh, cetățenii sirieni care pot uh, cere azilul în Turcia și se înțelege că pentru fiecare persoană siriană readmisă, un uh, sirian din Turcia va fi trimis direct în UE. Așa cum uh, spunea președintele Juncker, aceasta va schimba regulile jocului. Noul plan ne va permite să uh, desfințăm rețeaua de traficanți și nu va mai exista un stimulent pentru ca sirienii să plătească contrabandiștilor. Aceasta este singura modalitate uh, de a ajunge în Europa și aceasta va fi pe o cale legală. E nevoie însă de condiții decente în Turcia și tocmai de aceea uh, se finanțează primele proiecte pentru o facilitate pentru refugiați în Turcia. Trebuie de asemenea să se uh, suplimenteze după 2018 18 și fondurile pentru refugiați. Vreau să subliniez de asemenea că uh, președintele Juncker a spus că Comisia se va asigura ca Turcia să-și respecte angajamentele și să respecte standardele pe care le-am acordat. Același lucru se aplică și deschiderii de noi capitole spre negociere uh, cu Turcia. Acordul de luni va trebui să fie detaliat la următorul summit european de pe 17-18 martie. Liderii europeni salută de asemenea foaia de parcurs europeană care restaurează funcționalitatea zonei Schengen până la sfârșitul anului. În felul acesta se, va, se vor coordona controlele la frontieră la nivel european. Liderii europeni au recunoscut luni că această foaie de parcurs are nevoie de susținere uh, din partea statelor membre care se află la prima linie a frontierei, printre care și Grecia. Săptămâna trecută, Comisia a adoptat o propunere de prim ajutor pentru refugiați care să se aplice în Grecia. Se dorește de asemenea să se adopte o nouă propunere până la următorul Consiliul European. Parlamentul, în calitate de autoritate bugetară, va juca un rol esențial în această propunere. Iată de ce Comisia va propune o modificare bugetară pentru 2016 pentru a avea o linie bugetară disponibilă pentru acest instrument se estimează că va fi nevoie de 300 de milioane și uh, după aceea 2017-2018 încă 200 de milioane suplimentare anual. Aceasta nu va afecta programele de ajutor umanitar externe pe care le avem. Domnule președinte, Comisia lucrează din plin pentru a avea un răspuns coordonat la nivel european și contăm pe susținerea Parlamentului pentru a reuși în eforturile noastre. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Dombrovskis. Deschid dezbaterea și în numele eh, grupului PPE are cuvântul domnul Weber. Domnule președinte, domnule vicepreședinte, stimată doamnă fostă colegă. Mă bucur că uh, sunteți, sunteți aici uh, în noua calitate de ministru. Uh, vreau să întreb cum, cum vă place acolo în față, pentru că uh, văd că primiți cafea, aveți timp de vorbire cât vreți, deci uh, sunt niște privilegii, nu? Bun, uh, lăsând glumă deoparte, uh, în numele grupului PPE, mă bucur că am avut summitul uh, lunea care a trecut și că pentru prima dată avem o soluție cuprinzătoare măcar în vizor. Uh, faptul că uh, suntem pe calea obținerii unei soluții durabile cu Turcia este începutul, începutul unui demers uh, care vine să stăvilească fluxul de migrație. Și uh, unul din uh, pașii pe care trebuie să facem astăzi este să susținem Grecia și să stăvilim în primul rând uh, trecerea ilegală masivă a, a migranților dinspre Turcia spre Grecia. Trebuie să ajutăm pe prietenii noștri greci. Uh, eu cred că e un lucru bun că am avut acest summit și este un lucru bun că am obținut rezultatele pe care le-am obținut. Trebuie să Uh, prezentăm uh, respect uh, față de Turcia, care a pus la dispoziție din resurse proprii 9 miliarde, care a primit 25 de, de milioane de refugiați, cel puțin în tranzit, deci trebuie să devenim și noi activi de partea noastră. Sunt însă două alte elemente de care trebuie să vorbim. Parteneriatul cu Turcia este un parteneriat și nu este o relație de dependență de Turcia când vorbim de Turcia, atunci uh, nu putem permite ca Turcia să uh, uh, șantajeze, să pună sub presiune în mod continuu Uniunea Europeană, stabilind anumite contingente de contingente de migranți. Pentru că așa, în curând, și Marocul va formula pretenții similare. Nu. Europa trebuie să fie în sfârșit în stare să-și apere propriile uh, frontiere și trebuie să ia măsuri pentru protecția frontierelor, dacă trebuie și dintre cele mai riguroase. Când vorbim despre conștiința de sine a Europei, Trebuie să fim de asemenea foarte critici în ce privește liberalizarea regimului vizelor. Suntem dispuși să vorbim despre asta, dar nu vă ascund faptul că există foarte multe temeri în legătură cu liberalizarea regimului de vize. Turcia trebuie mai întâi să respecte toate standardele. Mă gândesc de pildă la adoptarea unei uh, legi a protecției datelor în Turcia, care eh, nu permite crearea unei autorități independente de eh, supravegherea protecției datelor. Ei, în condițiile astea eh, nu putem vorbi nici de cum de emiterea unui cec în alb pentru Turcia și uh, rog colegiuitorii noștri să uh, se abțină puțin uh, la nivelul Consiliului de la legiferarea liberalizării vizelor care ține de miștii de interne și de Parlamentul European. Și dacă deja punem la dispoziție fonduri importante, atunci uh, trebuie că să ne asigurăm că proiect, uh, banii să ajungă la proiecte în tabere și nu uh, să fie transferați direct guvernului turc. Deci parteneriat, dar nu dependență. Aceasta este mesajul grupului nostru al PPE. Și apoi trebuie să separăm lucrurile unele de altele. Problema migrației este o problemă comună a noastră a tuturor. Dar, iar problema aderării Turciei este cu totul și cu totul alt dosar, altă problemă. Pentru ca să nu există dubii, grupul meu este extrem de uh, sceptic în legătură cu uh, aderarea cu, ca membru cu dreptul de plină a Turciei la uh, Uniunea Europeană. Trebuie să spunem însă foarte clar Turciei că dacă Turcia dorește un parteneriat cu Uniunea Europeană nu trebuie să se despartă și să se depărteze și mai mult de uh, valorile noastre. De mai multe uh, săptămâni uh, a fost uh, uh pus sub urmărire și monitorizare constantă uh, un ziar uh, mare uh, Uh, care de atunci încoace prezintă pe prima pagină tot mai multe <laughs> pagini ale uh, prim-ministru Erdogan. Deci uh, avem rugămintea la adresa oficialilor turci să demonstreze disponibilitatea pentru parteneriatul cu Uniunea Europeană. Vă rog, încetați să mai atacați mass media turcă, încetați să construiți o Turcie autocrată, încetați să vă depărtați de Uniunea Europeană. Și în final, doamnelor și domnilor, uh, în legătură cu tema uh, discuțiilor pentru săptămâna, prevăzute pentru săptămâna viitoare, uh, cred că Uniunea Monetară, piața internă, trebuie să fie temele centrale ale summitului Uh, în, cel puțin în țările conduse de uh, familia noastră politică, situația noastră este pe o pantă ascendentă. Rugăm Comisia să nu părăsească acest uh, trend, acest curs politic care a fost lansat recent. Haideți să mergem mai departe împreună conștienți de puterile noastre în parteneriate și nu în dependență. Mulțumesc! În numele grupului socialiștilor și democraților are cuvântul domnul Pitella. Benvenuta, colegă. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, doamna Henis Plașert. Aș fi vrut să fac un comentariu în ceea ce privește acordul, însă acordul de fapt încă nu există. Și iată că aici avem un semnal, și anume că cei care guvernează în Europa nu sunt în măsură să salveze Europa, nu sunt în măsură să ajute migranții care părăsesc uh, o situație de conflict și trebuie ca lucrurile să fie făcute în mod clar, fără niciun fel de ambiguitate. Mă gândesc mai uh, precis la situația copiilor. Mă gândesc la acești uh, bărbați, la aceste femei, care nu sunt doar niște numere matricole sau uh, o marfă oarecare. Nu putem să ne permitem să uh, ne târguim cu Turcia pe spuza refugiaților. Aici nu vom negocia nici libertatea de exprimare, nici alte libertăți fundamentale, închiderea ziarului care a avut loc recent, tratamentul pe care l-a primit doamna raportoră a Parlamentului European și domnul Schulz a făcut bine că a menționat acest lucru. Felul în care este tratată minoritatea curdă, toate aceste elemente fac parte din negociere, așa că nu trebuie să confundăm dialogul referitor la criza migranților și, pe de o parte, și negocierea Turciei la Uniunea Europeană pe de altă parte. În ceea ce privește liberarea vizelor, spre exemplu, mai întâi Turcia trebuie să facă ceea ce îi revine drept îndatorire, mai înainte ca și Comisia să poată facă, să facă o propunere în acest sens, după care Parlamentul va examina această propunere și o va vota, eventual. Apoi, din punct de vedere financiar, se vorbește despre acordarea unor fonduri, fonduri către ONG-uri pentru a putea desfășura niște proiecte, pentru că nu vrem un cec uh, uh, uh, în alb care să fie acordat doar uh, autorităților din Turcie. Nu uitați, avem Convenția de la Geneva și putem să găsim astfel o soluție, o soluție demnă, atât pentru migranți cât și pentru refugiați. Și nu vreau să uit nici Grecia. Grecia pare să devină încet, încet un fel de uh, fortăreață pentru migranți. Uh, pot intra, dar nu mai pot ieși. Așa că autoritățile din Grecia trebuie să fie ajutate, așa cum a spus și Comisia Europeană, trebuie un ajutor și o relocare, o reinstalare a migranților în alte, în alte regiuni. Și în momentul în care va avea loc acest proces de readmisie, de reinstalare în alte regiuni, trebuie să punem capăt tuturor rețelelor de trafic, care trec uh, nu numai prin Macedonia, ci și prin Albania și așa mai departe. Apoi o altă problemă, Siria. Ceea ce se întâmplă în Siria are un impact imens asupra uh, situației din Europa. De aceea trebuie să găsim un acord politic în care Europa să aibă un uh, rol clar de îndeplinit pentru că acest, această provocare siriană devine o provocare uh, europeană. Și trebuie să ne uităm spre continentul african și să înțelegem acest lucru dacă nu, cumva, dacă nu ne dorim să ne ajungem într-o situație de urgență uh, teribilă. Apoi, noi suntem împotriva delocalizării problemelor europene pe alte teritorii, în alte țări. Nu celelalte țări trebuie să rezolve problemele noastre, ci noi trebuie să rezolvăm problemele noastre și să luăm niște decizii obligatorii. Nu trebuie să ne așteptăm să facă alții în locul nostru ceea ce trebuie să facem noi. Declinul democrației europene va fi frânat doar dacă recuperăm democrația noastră și demnitatea noastră, uh, lucru apreciat în lumea întreagă. Mulțumesc. În numele grupului ECR are cuvântul domnul Kamal. Last week, Săptămâna trecută s-a transmis un mesaj foarte clar uh, din partea domnului Tusk uh, către migranții ilegali. Spunea că să nu vină în Europa și să nu aibă încredere în traficanți. Iată, în sfârșit, Uniunea Europeană încearcă să uh, pună capăt acestor căi ilegale de migrație pentru că aceasta ar permite țărilor noastre să se centreze pe ajutorarea refugiaților care merită un ajutor direct în zonele de conflict. Însă trebuie să fim foarte clar: dușmanii noștri nu sunt refugiații care fug din, din cauza războiului, a conflictelor și a persecutărilor. Nu migranții ilegali care ci, nu aceștia, ci cei care vin din țări sigure și care caută o viață mai bună dușmanii principali ai noștri sunt traficanții care profită de oameni disperați și cărora puțin le pasă de viețile acestor oameni pe care îi consideră, consideră marfă. Luni, liderii europeni au ajuns la un preacord cu guvernul turc. Sper ca și Gianni să ajungem la un acord Speram acest lucru și totuși am mai multe reticențe și întrebări. În primul rând în legătură cu procesul, pentru că încă o dată există unul sau doi lideri care negociază cu Turcia numele UE fără să consulte cu adevărat celelalte țări. În al doilea rând, nu pot să-mi dau seama cât de legal sau de practic este acest acord, pentru că chiar și în situații disperate ar trebui să respectăm regulile proprii și ale convențiilor internaționale. În al treilea rând, sunt foarte îngrijorat uh, pentru că înlocuim practic o problemă cu alta, oferind uh, liberalizarea vizelor pentru Turcia fără să ne gândim la consecințe. În al patrulea rând, mă gândesc cum vor fi oferiți uh, acești bani, cele 6 miliarde. Vor fi stabilite și niște obiective care trebuie respectate, pentru că altfel cred că ar fi mai bine să folosim această sumă de bani aici în procesarea cererilor și pentru ajutor direct Turcia, practic, ne pune la încercare. Cei care cred cu adevărat în reprimare ar trebui să fie îngrijorați de acțiunea guvernului turc față de ziarul Zaman. Dacă dorim, într-adevăr, să cooperăm cu Turcia în calitate de prieten în ceea ce privește refugiații, ar trebui să fim sinceri față de Turcia în legătură cu posibilitatea realistă sau nu de a deveni membru al UE și în legătură cu libertatea presei în țara lor. Indiferent de părerile noastre, trebuie să ne dăm seama că nu vom controla și nu vom gestiona această criză decât atunci când ne vom da seama că nu există o soluție magică. Am făcut deja această greșeală cu planul de relocare anul trecut, să nu o repetăm din nou. Și deși s-ar putea să nu punem capăt complet fluxului de refugiați, am putea să ne asigurăm că frontierele nu sunt libere pentru toată lumea. Am putea finaliza acordul de readmisie pentru ca returnarea să fie mai rapidă. Am putea găsi noi resurse pentru ca procesul de cerere de azil să fie mai rapid. Am putea ca uh, NATO, de exemplu, să acționeze în Marea Egee. Am putea vorbi despre o reformare a regulamentului de la Dublin. Dar nu în mijlocul crizei. Ar trebui să găsim uh, noi modalități de a utiliza instrumentele de care dispunem în mod eficient. Uh, Dublin a eșuat pentru că țările practic nu implementează regulamentul. E adevărat că Grecia se confruntă cu o adevărată criză umanitară, însă liderii europeni ar face o adevărată greșeală dacă ar încerca să controleze situația din Grecia ignorând tratatele, așa cum am văzut că se propune pe aici pe colo. Bănuiesc că, că mă veți ataca din nou săptămâna aceasta. De mai multe ori ați făcut referință la Uh, discursurile mele. Sper să nu o faceți din nou. Vă cer uh, uh, dumneavoastră și altora astăzi să nu abuzați de aceste cuvinte, ci să căutăm modalități pentru a lupta împreună, pentru a găsi soluții eficiente, nu soluții magice nu inițiative eh, care să capteze doar atenția ziarelor, ci soluții care să salveze vieți și să ajute refugiații, pentru că o datorăm cetățenilor noștri și refugiații au nevoie cu adevărat de ajutorul nostru să-i ajutăm eh, pe cei care sunt cu adevărat refugiați să ne asumăm responsabilitățile și să oferim refugiu celor care într-adevăr fug pentru că sunt persecutați. Herr Kamal. Domnule Kamal, domnul Edrich vrea să vă adreseze o întrebare. O acceptați? Da, cu plăcere. Uh, Practic s-au înscris la cuvânt toți membrii UKIP, dar uh, să vă pun întrebări, dar nu pot uh, să admit decât unul. Pentru că domnul Etereci a fost primul, îi dau lui cuvântul. El s-a înscris la cuvânt imediat ce a zis bună ziua, domnule președinte. Mulțumesc ales, domnule președinte. E o oportunitate foarte bună. Ultima oară, domnule Kamal, când am vorbit, v-am întrebat uh, în legătură cu Turcia și dumneavoastră ați uh, contrazis poziția pe care a avut-o mult timp primul ministru în legătură cu aderarea Turciei la UE. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine să-l condamnați pe primul ministru, pentru că nu avem un acord bun cu Turcia și că practic suntem în genunchi în fața Turciei, cerându-i să ne ajute cu refugiații. Și nu știu dacă puteți critica acest dosar al negocierilor. Sunteți de acord? Domnule Etheridge, dumneavoastră ori sunteți naiv, ori sunteți prea optimist. Dacă vă așteptați să iau cuvântul aici și să-l critic pe liderul partidului meu și al primului ministru al țării mele, v-aș spune să vă treziți înainte de a veni aici dimineață. Însă v-aș spune altceva. Dumneavoastră l-ați criticat și în cadrul negocierilor. Niciun prim-ministru nu a făcut mai mult pentru a negocia o relație diferită cu UE, mai mult decât a făcut-o acest prim-ministru. Și de aceea ar trebui să uh, îl apreciați. Schön. Das Wort hat... Foarte frumos pentru grupul liberalilor. Dau cuvântul domnului Giefer Hofstadt. Mulțumesc, domnule președinte. Am înțeles că e interzis să mă uit la domnul Kamal. Și oricum o să-l surprind pe domnul Canal pentru că, de fapt, uh, uh, o să fie surprins pentru că suntem de acord. Suntem de acord în ceea ce privește punctele critice pe care dumneavoastră le-ați evocat referitor la acordul pe care îl avem pe masă. Nu mă refer la acordurile tactice cu Turcia ca și parte dintr-o abordare globală. Nu, pentru că aici nu e vorba de un aranjament uh, tehnic sau practic, ci e un acord cu Turcia în care, de fapt, noi delocalizăm, subcontractăm problemele noastre. Un acord în care, de fapt, dăm cheile de la ușa de intrare. Uh, la porțile Europei și le dăm aceste chei Turciei. Și uh, e ca și cum spunem că vom consolida imperiul lui Erdogan. El acum va hotărâ cine intră în Uniunea Europeană. Pentru că, de fapt, care e acordul de fapt? Este că noi, în mod colectiv, acordăm această uh, uh, posibilitate de a deschide ușa la intrare în Uniunea Europeană pentru uh, sirieni, dar o acordăm această posibilitate Turciei. Turcia singură va considera, va analiza și va hotărî cine poate intra sau nu. Poate unii vor intra, poate alții nu, sau poate eu știu, cei care vin din Afganistan nu vor putea. Uh, cei care luptă uh, împotriva uh, tendințelor radicale, cei care vin din Iran, spre exemplu, sau din alte țări, nu, cu siguranță nu vor avea posibilitatea să intre pe acele porți ale Europei. Așa că vreau să înțelegeți, pentru prima dată sunt de acord cu domnul Kamal și sunt de acord asupra faptului că acest acord este unul problematic, pentru că e de fapt o refulare, o relocare și retrimitere înapoi masivă și colectivă a tuturor celor care doresc să vină. Și acest lucru este interzis de către Convenția de la Geneva, mai mult decât atât. Trebuie să știți că Turcia e um, uh, un membru nu neapărat uh, de frunte al Convenției de la Geneva. Uitați-vă ce protocol au ratificat. Spre exemplu, Turcia nu acordă azil politic sirienilor, ci acordă azil politic doar refugiaților care vin din țări care fac parte din Consiliul Europei și, în al doilea rând, nu acordă azil politic victimelor unor conflicte uh, interne, cum ar fi, spre exemplu, conflictul care există în momentul de față în sud-estul Turciei. Eu cred că acest lucru pune probleme foarte mari uh, Uh, să cerem exact acestei țări care pur și simplu nu acceptă pe deplin toate protocoalele Convenției de la Geneva și să le spunem, a, da, bun, faceți noastră treaba, uh, e ca și cum americanii ar spune mexicanilor, bun, ocupați-vă voi de gestiunea frontierelor. De fapt, asta facem noi, nu? Așa că vreau să vă spun că acest lucru reprezintă o problemă imensă. Și în al doilea rând, Înțeleg această, acest raționament, așa cum spunea domnul Drombovski și doamna Insplașat, au repetat acest lucru în această dimineață, spuneau, da, e singura cale de a opri traficanții, e singura cale de a opri traficul cu ființe umane. Eu vreau să vă spun că nu sunt neapărat deloc de această părere. Eu cred că exact invers ar trebui să facem lucrurile. Dacă reducem punctele de intrare în Uniunea Europeană în așa fel încât uh, Uh, așa cum o facem în momentul de față, dându-i posibilitatea doar Turciei pentru a acorda posibilitatea de intrare în Uniunea Europeană, de fapt ceea ce vom obține este că acești dis- refugiați disperați vor căuta tocmai alte rute, alte alternative, alte posibilități pentru a ajunge în UE. Și peste ceva vreme vom avea un fel de uh, retrăirea momentelor de la Lampedusa. Vom avea noi rude, rute prin Malta, prin Bulgaria, și asta nu va rezolva problema, pentru că problema nu poate fi rezolvată de către alții, de către Turcia, ci trebuie să fie rezolvată de către noi, de către Uniunea Europeană. Și asta ne lipsește deocamdată. Așa că rugămintea mea către dumneavoastră, domnule Dombrovski și către doamna Enis Plașart, este să faceți acum ceea ce e necesar la următorul summit. Să, mai întâi să luați decizie în ceea ce privește frontierele europene și paza de coastă. Dar spuneți, bă, tot timpul, facem progrese, facem progrese. Păi bun, facem progrese, dar de ce nu utilizați articolul 78 aliniatul 3 al tratatului? De ce? Acesta spune în felul următor că vă oferă posibilitatea să luați măsurile necesare în cazul în care există un influx masiv de refugiați în Uniunea Europeană și de, de migranți. Și nu, nu, faceți legisliva, le, nu aplicați legislația acestui Parlament. Nu faceți nimic, deși ați putea să vă bazați pe tratați trebuie să faceți ceva, începeți, constituiți această, această pază de coastă necesară. În al doilea rând, aceste 3 miliarde, de câte ori am tot auzit 3 miliarde, 3 miliarde, că statele membre uh, uh, vor plăti aceste 3 miliarde și pentru ce? le vor plăti cui? Nu trebuie plătite uh, direct autorităților turce, ci direct către cei care gestionează taberele. Pentru că aceștia trăiesc cu, cu, cu refugiați au câte 7 dolari pe lună pentru a supraviețui. Așa că vă rog să vă gândiți la asta. Acești 3 miliarde, aceste 3 miliarde trebuie să fie direct ajutor financiar către refugiați și nu altfel. Și în final, ceea ce trebuie să facem este să schimbăm sistemul nostru de azil, să schimbăm uh, Dublin. Știți ce facem de fapt și de drept? Uh, nu schimbăm nimic, ci pur și simplu am pus Turcia în sistemul Dublin. Asta am hotărât noi să facem. În loc să modificăm sistemul de la Dublin în așa fel încât să avem o repartizare echitabilă, echitabilă a poverii în, între țările din Uniunea Europeană. Da, bun, poate că acest acord ne-ar putea ajuta. Asta credeam eu la bun început când am auzit despre acest acord, însă cu cât îl citesc mai uh, cu atenție, mai în detaliu, cu atât îmi dau seama că nu, că acest lucru nu ne va permite să avansăm, așa că vă rog să-l rugați pe domnul Task să uh, obțină o soluție cu adevărat uh, uh, benefică pentru Uniunea Europeană la nivel european. Domnule Verhofstadt, doamna Grapini vrea să vă adreseze întrebare. O acceptați? Da. Vă rog, doamna Grapini. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, este clar nemulțumirea dumneavoastră a rezultat din discurs și sunt total de acord. Dar vreau să vă întreb în mod tranșant Ați dumneavoastră după discursul domnului vicepreședinte plecați de aici cu percepția că avem un program coerent și clar atât timp cât domnul vicepreședinte ne spunea că zona schengen au rezolvat o așa până la sfârșitul anului. vi se pare normal un proiect făcut de comisie într o problemă atât de gravă pentru trei luni pentru șase luni sau avem nevoie de un proiect coerent pentru a avea o percepție corectă cetățenii? și ce părere aveți de împărțirea europei în două zonă schengen și uh, țări excluse deși au semnat tratatul și sunt membre ale uniunii europene? europene. domnule verhofstadt înainte să răspundeți permiteți mi să intervin. Doamna Grapini, dacă vorbiți mai repede decât pot asculta interpreții în cabină, să știți că nici ei nu vor reuși să vă interpreteze așa cum este firesc să o facă. Deci vă rog pe dumneavoastră și pe toți colegii care au cuvântul de acum încolo să vorbească într-un ritm acceptabil pentru interpretare. Din păcate, nu am înțeles întrebarea. Întrebarea, întrebarea înțeleg că a fost despre Schengen și non-Schengen da, soluția nu are legătură cu Schengen. E ca și cu moneda euro. Eh, când am introdus eh, moneda euro, n-am făcut o trezorerie pentru euro. Da? Eh, am creat similar spațiul Schengen și ne-am dat după aceea că ne-am dat seama că nu avem niciun sistem comun de azil, nici o poliție frontieră comună, etc. Da? Și acum suntem pe cale să cominem aceeași greșeală a treia oară să lăsăm pe turci să rezolve problema noastră. Nu trebuie să o rezolvăm noi în interiorul și în exteriorul spațiului Schengen. Domnule Verhofstadt, pentru o întrebare pe care n-ați înțeles-o, ați dat un răspuns destul de detaliat. Das Wort hat jetzt für die Vereinig... pentru uh, Stânga Unită are cuvântul doamna Zimmer. Domnule președinte, domnilor și domnilor, ce imagine tristă uh, oferim noi aici, europenii, în 7 martie, 28 de șefi de state și de guverne și ați întex ochii asupra primul ministrului turc să audă ce oferte ne-ar putea face. Și mai rușinos este că, în principiu, s-a și căzut de acord în privința anumitor principii și că acum urmează să fie negociate doar detalii. Dar trebuie să vă spun că nimeni nu are voie să negocieze drepturile fundamentale și drepturile omului. Nici măcar Uniunea Europeană. Da? Ceea ce se întâmplă acum amintește de acele răscumpărări de păcate și absoluția care a fost înainte vreme oferită contra unor sume de bani. Ceea ce se întâmplă aici contravine acordurilor internaționale din drepturile internaționale. Mă gândesc Eh, de pildă la oamenii din domenii care așteaptă eh, accesul în Uniunea Europeană pentru a se putea deplasa mai departe, acces care le este însă refuzat. Și eh, tuturor acelora care spun că încearcă să ne convingă că avem o soluție europeană la îndemână, trebuie să le spun că niciodată n-am fost mai depărtați de o soluție europeană. Ceea ce am putut constata luni nu este o soluție Uh, europeană. Toate îndoielile și rezervele șefilor de stat uh, și de guvern europeni uh, se refereau doar la interesele proprii ale acelor state care se vedeau a fi în pericol. Da? Și summitul precedent conținea o decizie prin care se spunea că nu vor fi închise frontierele. Și două zile mai târziu au fost închise frontierele. Da? Și uh, după summitul de luni, uh, o zi, alt stat așa a închis frontierele. Și acum îndrept, uh, îmi îndrept privirea spre Grecia. E foarte frumos că Comisia a prezentat o propunere pentru crearea un nou instrument de asistență pentru Grecia, da? prin care se dorește susținerea activității unor ONG-uri din Grecia. Dar asta nu schimbă cu nimic datele problemei. Nimic nu se schimbă în ce privește povara care șade pe umerii Greciei și nu se schimbă cu nimic nici atitudinea celorlalte state membre. Din experiența mea de viață proprie, știu exact ce înseamnă să construiești ziduri, să închizi frontiere. Și nu pot decât să vă spun că dacă spunem acum, nimeni nu are intenția de a face greci, din Grecia un stat neguvernabil, pentru mine este extrem de cinic, nu vă supărați. Și dacă un, dacă un lider european uh, uh, spune în acest context uh, grecii să mai stea în banca lor pentru că n-au ce să se plângă, atunci este un cinism extrem. Și aici uh, cinismul este al întregii Uniunii Europene. În legătură cu Turcia acum, cine renunță în fața Turciei, acestei Turcii, cu acest guvern, la propria uh, sa uh, independență, uh, pierde. Pentru că uh, toat, tot ceea ce am făcut noi, uh, toate exigențele noastre, de pildă legate de aderarea Turciei, au fost lăsate deoparte în acest context. Faptul că sunt uh, susținuți uh, uh, războinici islamiști, că sunt combatute grupări curde, că sunt urmăriți jurnaliști, totul este lăsat deoparte pentru a se rezolva o chestiune punctuală. Ei, așa ceva nu putem accepta și vă rog să nu permitați acest lucru. Mulțumesc, spune domnul președinte în numele grupului verzilor, are cuvântul domnul Lamberts, președinte. Fait moral. Voilà. Mulțumesc, domnule președinte. Iată, faliment moral. Asta îmi vine în minte când mă gândesc la summitul de luni. Pentru că, în loc să sancționăm, oferim covorul roșu unui regim în care poliția se instaurează, și care reprimează presa liberă, orice fel de opoziție democratică și care lansează războiul civil și își bombardează populația pentru a câștiga alegerile. Faliment moral, dacă vedem care este primirea pentru refugiații de război uh, sirieni, care sunt acceptați uh, uh, la schimb pentru refugiații care ajung pe cale ilegală și, bineînțeles, fără să deducem de aici numărul celor care mor pe drum. Și liberalizarea vizelor, toate acestea pentru că în alta poartă dorește acest lucru și pentru că Uniunea Europeană acceptă așa ceva. Pentru că nu ne dorim uh, acești barbari la noi acasă și pentru că ne dorim o Europa albă și creștină, deci uh, ne susținem și ne apărăm uh, așa cum suntem, cu cinism și cu lașitate. Este important, doamnelor și domnilor, uh, uh, șef de state și guverne, să vă dați seama ce s-a întâmplat și săptămâna viitoare să luați măsuri pentru ca Uniunea Europeană să fie în înălțimea responsabilității morale și legale. Aveți dreptate, avem nevoie de căi legale pentru a ajunge în UE, însă aceste căi nu pot fi rezervate doar sirienilor din câte știu, Irakul și Afganistanul sunt la fel zone de război ca și Siria. Această problemă nu poate fi condiționată în funcție de numărul uh, refugiaților care sunt trimiși înapoi în Turcia. Și Convenția de la Geneva arată că orice solicitant de azil are dreptul ca cererea sa să fie analizată în mod individual. Și dacă nu sunteți în stare să găsiți uh, miliardele care sunt necesare pentru a îi primi acolo, cred că Europa bogată trebuie să facă uh, măcar același lucru aici, la noi acasă. Anul trecut, Uniunea Europeană a primit refugiați uh, în proporție de 0,25% din populația noastră. Asta înseamnă de 5 ori mai puțin decât o țară vulnerabilă precum Libanul. Uh, Iordania primește mult mai mult decât Turcia și are nevoie deci de ajutorul nostru. Deci, pentru a implementa o astfel de politică, trebuie să vorbim, să discutăm cu Turcia. Dar dacă voința noastră va fi mai puternică pentru a face față responsabilităților noastre, atunci vom fi mai puternici în fața lui Erdogan. Pentru că Turcia este vulnerabilă din punct de vedere economic și politic și are nevoie de ajutorul nostru. Condiția economică uh, este o condiție pentru a avea succes și asta înseamnă să acționăm împreună împreună în toate limbile. Și vreau să mă adresez aici în special uh, do, pentru două țări. Doamnă Henis Plașert, țara dumneavoastră este patria liberalismului politic. Atunci când Europa se confrunta cu războaiele de uh, religie, țările de jos au știut să devină uh, gazda tuturor refugiaților. Franța, în loc să dea dovadă de o solidaritate de fațadă și uh, primul ministru să reacționeze în mod pueril în fața cancelarului, cred că Um, n-ar trebui să facă plecăciune în fața Arabiei Saudite și să-și asume responsabilitățile dacă vrea într-adevăr să merite titlul pe care îl are și cu care se mândrește atât de des de patria drepturilor omului. Să primească refugiați, să dea dovadă de leadership care lipsește Europei. Și în încheiere, domnule președinte, în fața lui Kaczynski, a lui Orban, a lui Fico, Morano, Pegida și ceilalți, trebuie să luptăm și avem nevoie de Europa creștină pentru ca continentul nostru nu poate deveni o fortăreață. Și Vreau să vă reamintesc ce spunea Papa în urmă cu 18 luni aici. Trebuie să abordăm împreună chestiunea migrației. Nu putem permite ca Marea Mediterană să devină un adevărat cimitir. Europa va face față problematicei imigrației dacă își uh, uh, clarifică identitatea culturală și implementează o legislație care să protejeze drepturile cetățenilor europeni și să garanteze în același timp primirea migranților. În al doilea rând, dacă adoptă politici corecte, curajoase și concrete care să ajute țările de origine pentru a rezolva conflictele interne, pentru că acestea sunt principala cauză a refugiaților și nu politici care să alimenteze aceste conflicte. Papa spunea că trebuie să acționăm și la consecințe și la nivelul cauzelor. Și trebuie să nu construim ziduri, ci poduri. Și, doamnelor și domnilor, noi uh, știm acum ce ne așteaptă de făcut. Mulțumesc! Grupul FDD are cuvântul prin persoana președintelui Borelli. Ancora una volta ci troviamo a confrontarci. Mulțumesc, domnule președinte. Iată că ne aflăm din nou uh, uh confruntați cu o situație acută care tinde să se tra loro per natura tinde să se con, să devină cronică. Uh, trebuie uh, însă să ne preocupăm foarte serios de această chestiune. Soluțiile de până acum s-au dovedit a fi ineficiente în ciuda tuturor de eforturilor de contracarare a efectului crizei financiare economice, nu am reușit să îi aducem pe cetățeni într-o zonă de confort și de siguranță. Nu există suficientă solidaritate, nu există, eh, cum nu există solidaritate nici față de eh, cetățenii greci care acum se află într-o situație extrem de precară nu avem instrumente, nu avem mecanisme la îndemână eh, prin care să putem eh, oferi o soluție de ieșire durabilă din criză. Guvernele sunt eh, în plus confruntate cu o situație nepre, fără precedent de migranți, de refugiați și Uh, practic uh, tot ceea ce până acum am numit cuceririle Europei Unite este pus sub semnul întrebării. Europa este paralizată. Uh, sunt reafirmate principii, dar nu sunt făcuți pași înainte. Și toate acestea sunt situații cunoscute de Uniunea Europeană. Însă am a ajuns în situația în care Uniunea Europeană să nu mai ia Eh, poziția și măsuri împotriva unui guvern, cum este pe eh, cel al Turciei, eh, care încalcă masiv principiile noastre, drepturile omului, controlează, controlează mass media și așa mai departe. Deci suntem într-o, într-o șosea înfundată, pare că nu putem ieși din impasul în care am ajuns. Trebuie să demonstrăm însă că putem fi mai eficienți, că putem prevedea lucrurile din viitor și că putem putem uh, să fim ferm hotărâți în ce privește pașii pe care trebuie să-i facem. Uniunea Europeană uh, a declarat lumii că este un spațiu al libertății, justiției și siguranței. Deci, să începem cu libertatea. Suntem, apreciem faptul că Turcia uh, a uh, primit uh, mulți refugiați sirieni și din altă parte și am sprijinit eforturile Turciei cu sume importante de bani. Dar asta nu înseamnă că putem face, că putem ignora încălcările libertății de expresie și libertății presei, de pildă din Turcia. Trebuie ca lucrurile să fie tratate împreună. Uh, în 2015 1,2 milioane de persoane au venit în Uniunea Europeană care are peste 500 de milioane de locuitori. Nu poate o astfel de situație să declanșeze o veritabilă criză structurală a Europei, dar nu trebuie să se ajungă nici în situația care este momentan la frontiera dintre Grecia și Macedonia. Deci trebuie ca și prin cuvinte, dar și prin fapte să adoptăm o poziție foarte clară față de persoane persoanele care vor să vină la noi, trebuie să le explicăm ce trebuie să facă, ce condiții sunt pentru a trăi aici și trebuie ca toate deciziile noastre să fie urmate și de fapte. Mulțumesc! Domnule Borelli, domnul Annemans are o întrebare la adresa dumneavoastră. O primiți? Vă rog, domnule Annemans. Domnule coleg um, uh, Borelli, am o întrebare pentru a uh, clarifica uh, dezbaterea. Uh, v-am ascultat cu atenție și sunt uh, conștient de uh, poziția UKIP pe care ați prezentat-o vis-a-vis de, de imigrație. Ați vorbit în nume propriu sau chiar în numele întregului dumneavoastră partid? Questa curiosità è stata risolta, credo. Curiozitatea dumneavoastră mă flatează, însă chestiunea aceasta am abordat-o încă de acum câteva luni. Am spus acum uh, câteva săptămâni, câteva luni că FDD este despărțit în această chestiune și că uh, avem părere, păreri diferite. Mulțumesc, doamna Le Pen are cuvântul. Doamnelor și domnilor deputați, adevărul este unul crud. Ultimele negocieri contra Europa și uh, Turcia, președintele Erdogan a de fapt lansat un dictat față de Uniunea Europeană, care este o substanțial foarte slabă și uh, s-a spus chiar la un moment dat că a fost supranumită Marea Meduză, așa, moale. Și cred că era o metaforă foarte corectă. 3 miliarde de euro pentru a pune capăt fluxului de migranți. Evident că asta nu va rămâne fără urmări. Și iată că acum ajungem la o sumă de 6 miliarde și e clar că sunt niște promisiuni care sunt conținute, mai, se transpun în cifre. 12, 12 ori mai mulți migranți au debarcat în Grecia uh, uh, din ianuarie 2015 până în prezent și Endoga, Erdogan de fapt uh, își bate joc de voi. Pur și simplu vă șantajează și cere chiar astăzi o înlăturare a vizelor pentru cetățenii turci, pentru că aceștia să poată veni în Uniunea Europeană și a accelerarea procesului de aderare a Turciei la UE, ca și recompensă pentru lipsa sa de cooperare. Dar iată, dovada s-a făcut. Uniunea Europeană nu e mai puternică și, de fapt, ea generează un flux permanent și o slăbiciune substanțială și domnul Erdogan profită de acestea și vă demonstrează zi de zi cât de mult îi pasă de lecțiile dumneavoastră de morală, pentru că de fapt plecăm de la alegerile dumneavoastră fără simț de răspundere, pur și simplu iați în mâna puterea. Este super uh, puternic un ziar a fost pur și simplu luat cu asalt de către polițiști cu uh, uh, gaze lacrimogene, se bombardează curzi în Siria. Uh, Um, armata Turciei face acest lucru, ei ce care ar fi cel mai mare inamic al Daesh și al Al-Qaeda, uh, se uh, trage împotriva rușilor, deși contribuie la uh, traficul cu petrol în favoarea Daeshului și nu vă uitați la aceste fapte. Ele, de fapt, destabilizate de diferitele atentate care au fost făcute în, pe teritoriul Turciei ca urmare a politicilor sale. Asta, țara asta, vreți să o integrați în Uniunea Europeană? Vreau să vă amintesc că această țară a găsit o soluție eficientă când vorbim de crize migratorii. Există o țară care a făcut acest lucru, Australia, o campanie de publicitate, o campanie de prevenire. Uh, s-au exprimat uh, în mod foarte clar și toate uh, navele care au ajuns acolo au fost trimise în mod clar înapoi. E o atitudine responsabilă, trebuie să o adoptăm și noi. Trebuie să reinstaurăm frontiere naționale solide, trebuie să uh, discutăm cu Comisariatul pentru Nași Refugiați pentru a ști exact care sunt refugiații de război, ca aceștia să fie tratați în condiții decente, în așa fel încât Uniunea Europeană și țările europene să nu mai fie luate cu asalt de acest fenomen migratoriu, pentru că ei nu vor mai fi atrași cu false promisiuni, cu un risc de deces și cu un risc de dezamăgire imensă la capătul călătoriei. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul doamna Morvai, neafiliată. Doamna ministră, în numele Consiliului, domnule comisar, reprezentant al domnului președinte Juncker, vreți să, să binevoiți să clarificați într-un mod uh, clar și răspicat uh, cetățenilor europeni care este schimbarea majoră pe care dumneavoastră ați afirmat-o în dimineața aceasta. Dacă bine am înțeles, marea schimbare ar fi că Uniunea Europeană nu va permite nimănui din nicio nefericită țară să se mai uh, stabilească pe teritoriul său ci va uh, permite acest lucru doar refugiaților din țări uh, aflate în război. Deci puteți să ne răspundeți cu da sau nu în legătură cu stadiul actual al acestei, uh, acestui subiect. Aș mai avea încă o întrebare foarte interes, de care cetățenii noștri sunt foarte interesați. Vorbiți despre publifi. Am un minut și jumătate, domnule președinte. Am un minut și jumătate. Mulțumesc, mulțumesc. Și a doua întrebare. Vorbiți uneori despre politica în domeniul migrației, politica Uniunii Europene în domeniul migrației, ori vorbiți despre politica privind azilul și refugiații. Vreți, vă rog, să clarificați aceste concepte pentru cetățenii europeni? Uniunea Europeană nu are, nicio, n-are nimic a face cu politica de migrație a statelor membre, care migrația este de competența statelor membre. Acceptați uh, că așa stau lucrurile? Vă rog. Mulțumesc, doamnă Morvai. Urmează doamna Nibler, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte, doamnă președinte în exercițiu a Consiliului. Deavolul întotdeauna stă în detalii. După ce au fost stabilite principii de acțiune luni, acum uh, trebuie rezolvate detalii pentru lupta împotriva traficanților de ființe umane. Ieri am vorbit uh, cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii despre situația uh, migrantelor și despre riscurile speciale care sunt expuse femeile și copiii care uh, sunt pe mâna acestor traficanți de ființe umane. Acum problema este abordată împreună cu Turcia și nu pot să vă spun decât că salut negocierile, salut progresul care a fost realizat luni. Nu este, nu este un rezultat final, Uh, dar trebuie să privim lucrurile în față și nu putem spune decât că uh, o soluție trebuie să includă undeva și Turcia. Trebuie să sprijinim Grecia, dar uh, asta nu este suficient. Deci fără un acord cu Turcia, și aici nu trebuie să ne ascundem după gege, nu vom putea să stăvilim situația migrației. Pentru mine însă este important care este prețul pe care îl plătim noi aici pentru rezolvarea acestei situații. Nu avem voie să facem rabat de la regulile clare privind aderarea. Aceste reguli sunt foarte clare și trebuie să fie respectate și de Turcia. Negocierile de aderare, așa cum au spus-o și antevorbitorii mei, sunt cu totul altceva decât problema migrației și soluționarea problemei migranților. Iar în ce privește liberalizarea regimului vizelor. Aici am o atitudine extrem de critică. Noi în Parlament vom aborda uh, cât se poate de intens uh, problema aceasta și vreau să spun uh, foarte clar Consiliului că fără Parlamentul, poziția Parlamentului European nu va exista o, nicio liberalizare a regimului vizelor, deci vă rog plecați urecă la pozițiile și opiniile exprimate în acest Parlament, doamnă președinte. Mulțumesc. Domnul Guerrero Salon, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. În urmă cu două luni, domnul Rute și domnul Tusk ne-au spus că avem două luni la dispoziție pentru a găsi o soluție la problema migrației. Iată, aproape au trecut uh, cele două luni, uh, se termină săptămâna viitoare și pentru summitul de săptămâna viitoare cred că ar trebui să vorbim cu claritate aici la Parlament pentru a transmite un mesaj clar șefilor de state și guverne. În primul rând, ne îngrijorează acordurile la care ajung cu alții și ne rușinăm de ceea ce facem aici, la noi. Să cerem șefilor de stat și de guvern să uh, știe cu claritate că bărbații, femeile, copiii, care sunt pe drum, care s-au pierdut în iarna uh, europeană pe drum, au aceeași condiție și aceeași demnitate ca cei care fugeau de războiul civil din Spania, din uh, al doilea război mondial, în diverse contexte, din cauza dictaturilor fasciste și comuniste și din cauza războiului din Balcani. Să spunem șefilor de stat și de guverne că n-ar trebui să cedeze tentației populismului, să nu cedeze fricii, să susțină în fața opiniei publice valorile și legile fundamentale ale UE și, în special, să le cerem ca orice acord la care ajung uh, cu alte țări să respecte principiul acțiunii umanitare și legislația internațională umanitară. Dar în special, dragi colegi, să nu rămânem tăcuți în fața acestei adevărate epidemii de lipsă de omenie la care asistăm astăzi în atâtea țări ale Uniunii. În fața acestei lipse de omenie, Parlamentul are o adevărată majoritate care nu acceptă ca această lipsă de omenie să fie făcută în numele său. Nu în numele Parlamentului, nu în numele instanței noastre și în niciun caz în numele meu. Mulțumim foarte mult, domnule Guerrero Salom. Timp de un minut și jumătate are cuvântul acum doamna Fotiga. Dziękuję. Zacznę od marcowej Rady Europejskiej. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă refer mai întâi la summitul european din martie. Pentru noi toți, creșterea competitivității în Uniunea Europeană este ceva deosebit de important. Cu toate acestea, sunt de părere ca în lumina referendumului ce va fi organizat curând în Regatul Unit, acest punct este chiar și mai important și am apreciat tot ceea ce ați uh, evocat în discursul dumneavoastră. În ceea ce privește summitul cu Turcia, mă bucur să constat că de uh, că după, după câteva luni și nu după ani și ani de zile am reușit să ajungem la un acord cu Turcia ca și partener. Evident, acest lucru se desfășoară pe fundalul unei crize migratorii majore și, în consecință, poziția aceasta de târguială a Turciei este diferită acum față de ceea ce ar fi putut fi uh, acum câțiva ani de zile. De aceea cred eu că nu trebuie să ne fie teamă de ceea ce colegii mei au numit acea subcontractare a problemelor noastre și faptul că vom deveni total dependenți de Turcia. Eu nu sunt de această părere. Acum, chestiunea readmisiei într-o astfel de situație de criză trebuie să se facă pe baza unui parteneriat. Și cred că asta se va întâmpla acum. Evident, există foarte multe pericole voorzitter eh, mevrouw de minister het is een eh, groot. sophia in 't veld mulțumesc domnule președinte eh, ne bucură doamnă ministru că vă avem din nou în mijlocul nostru situația uh, de la frontierele Europei reclamă cu urgență o, situație, o soluție europeană, dar de fiecare dată trebuie luată o decizie la cel mai înalt nivel, uh, totuși numitorul, cel mai, numitorul comun uh, cel mai mic dispare. Și cu asta revin în limba neerlandeză citatul pe care l-am dat în engleză a fost, uh, au fost cuvintele dumneavoastră, doamnă ministru, din anul 2010 când ați fost raportare pe tema migrației. Acest uh, summit uh, UE-Turcia arată foarte clar care sunt slăbiciunile Uniunii Europene în această poziție de negociere. Este o poziție nedemnă în orice caz. Uh, și mă uit și la colegul noastră Dombrovskis care vrea să investească într-o Uniune Europeană care tocmai se destramă. Doamnă ministru, apelez la dumneavoastră și la președinția olandeză să întreprindeți tot ce este necesar pentru a uh, crea o politică de, în domeniul migrației care ne face pe noi din nou demni. Mulțumesc, doamna Vergea, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Tocmai m-am întors uh, din Turcia și am văzut rezultatele summitului și ce am auzit acolo nici nu poate fi crezut. Jurnaliști uh, care sunt acuzați, universitari, activiști asasinați uh, și ce se întâmplă în sud-estul Turciei unde sunt bombardați curzii. Foarte multe persoane civile care au fost asasinate, mulți dintre ei copii, teroriști, bineînțeles Iată, ah, imaginile pe care le-am văzut seamănă mai degrabă cu războiul din Siria decât dintr-o țară democratică. Ah, viața este distrusă, dreptul ah, în condiții de război nu este respectat, um, dovezile masacrului dispar și iată ce țară dorim să susținem în politica de migrație. Din această țară dorim să facem o țară sigură. Autoritățile turce au creat criza refugiaților în Europa și acum șantajează Uniunea Europeană și le merge. Trebuie să evităm acest lucru și mi-e rușine de ce se întâmplă. Uniunea Europeană și-a pierdut sufletul, trebuie să deschidem ochii, trebuie ca o misiune oficială a Parlamentului European, domnule președinte, să meargă rapid acolo, pentru că foarte multe grupuri au cerut deja acest lucru. Mulțumim, doamna Vergea. Timp de un minut urmează domnul Tere Capras. Domnul președinte, Mulțumesc, domnule președinte. Foarte multe uh, argumente au fost uh, prezentate și vreau să subliniez două lucruri. Mai întâi, statele membre ale Uniunii Europene sunt cele care sunt responsabile de, ceea ce, de, de ajutorul dat refugiaților, ceea ce înseamnă că, deși însărcinăm Turcia cu anumite elemente, noi în continuare avem obligația de a supraveghea și de a acorda anumite garanții și avem obligația să găsim și alte soluții pentru miile de uh, persoane care vin din Afganistan și din alte țări care nu sunt acoperite de acordul referitor la sirieni pe care îl avem cu Turcia. În al doilea rând, nu trebuie să, ne, să greșim acum. Ajutorul pe care îl poate aduce Turcia este unul umanitar de conveniență și nu ne putem, uh, uh, nu putem acorda facilități politice Turciei pentru a intra în Uniunea Europeană pentru că există anumite mecanisme care sunt foarte exigente și care prevăd și respectarea drepturilor omului. Și în rezumat putem spune că noi trebuie să preluăm și să asumăm obligațiile noastre politice și morale și să-i ajutăm pe refugiați implicați, ceea ce nu înseamnă că vom ceda în fața unui stat autoritar care de fapt nu îndeplinește în niciun fel drepturile fundamentale, uh, omenești fundamentale. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule Terry Capras. Are cuvântul timp de 3 minute domnul Faraj este, ceea ce asistăm aici este o, o stupiditate fără precedent. Eh, fără precedent. Eh, doamna Merkel a spus acum câteva luni, eh, toată lumea poate să vină, noi reușim asta și acum uite unde am ajuns. Și acum cu Turcia. Întâi s-au promis 3 milioane în schimbul unei promisiuni de a se reduce migranții. Dar turcii, după vreme, au revenit după alte 3 miliarde și am convingerea că se vor mai întoarce și uh, mai târziu. După cum uh, a observat uh, și Rudyard Kipling în legătură cu invazia daneză în uh, Anglia, odată ce plătești tribut, nu mai scap de el. Și acum acest nou deal, acest uh, nou târg cu uh, turcii, va face, va face ca uh, refugiații să fie aduși, uh, trimiși în funcție de cum plătim. Da? Și acum, în plus, se mai cere și o liberalizare a uh, regimului de vize pentru 75 de milioane de turci uh, pentru, uh, începând din iunie. Teoretic ar putea să stea maxim 3 luni la noi, practic ar urma să-și facă reîntregirile de familie și să migreze în masă către noi. Uh, și uh, ni se mai cere și o aderare în regim de urgență a Turciei la Uniunea Europeană. Doamne ferește, eu, uh, eu mi-aș dori ca David Cameron să fie la fel de bun uh, la negocierile cu Uniunea Europeană de, ca și uh, Erdogan. Da? O țară care are frontiere cu Irakul, Iranul și Siria ar urmea să devină un membru a Uniunii Europene? și uh, să ne uh, coalizăm cu un guvern din ce în ce mai uh, autoritar și islamist? Nu se poate. Primul ministru turc a spus că calitatea de membru a Turciei va fi un moment de cotitură. Sigur că de 10 ani încoace se discută aderarea Turciei la Uniunea Europeană. Eu eh, spun că referendumul din Marea Britanie până la urmă, eh, care are loc tot acum, este, eh, are miza cele mai mari sigure, siguranțe pe care putem oferi în calea sutelor și miilor de militanți islamiști care uh, uh, vin spre noi. Și un vot pentru a rămâne în Uniunea Europeană înseamnă un vot de expunere la turce și înseamnă un vot uh, pentru vulnerabilitate în fața terorismului. Așa că haideți să ne reluăm controlul asupra frontierelor noastre și să reinstaurăm siguranța în țara noastră. Mulțumesc, domnule Farage. Acum timp de un minut și jumătate are cuvântul domnul De Graaf domnule președinte. Spuneam liderilor europeni că nu au curaj. Să vă fie rușine. Ați capitulat în fața dictatorului turc și ați lăsat deoparte interesele statelor suverane și ați pus în pericol propria noastră libertate. Faptul că acceptați toate cererile turce uh, ne-a clarificat situația. Această Europa a la URS, URSS uh, nu va face decât să sfârșească. A intrat uh, panica în rândurile noastre și lăsați pe turci să, ai, să intre aici la noi acasă. Sultanul de la Ankara va primi 6 miliarde de euro și autorizați uh, Turcia să devină membru al UE. Este o adevărată panică pe care o creați și ne îndreptăm către o Europa musulmanizată. Aceasta este o greșeală istorică pacea în vremurile noastre. Planul acesta trebuie să fie dat la o parte imediat. Nu putem să mai dăm acești bani Turciei, să punem capăt migrației, să nu mai trădăm cetățenii europeni. E de ajuns. Nu avem decât o singură soluție, o singură soluție pentru a depăși criza și un singur răspuns eficient în fața acestui flux masiv de refugiați care își caută fericirea aici. Trebuie să închidem frontierele interne, externe și să le supraveghem de Graf. domnule de Graf. Uh, are cuvântul timp de un minut. Uh, domnule președinte, Consiliul Ministrilor anul, luna aceasta vor uh, încerca să rezolve problemele care au fost create din cauza faptului că nu am reușit să facem față crizei migratorii. Și s-a prezentat un acord care reprezintă un element important în relațiile noastre cu Turcia. E vorba de un parteneriat, însă realitatea este că această politică a migrației este una haotică, este una foarte costisitoară și acordă avantaje Turciei în ceea ce privește liberalizarea vizelor și uh, aderarea la UE. În același timp, Regatul Unit, primul ministru al nostru, spune că uh, în continuare va trebui să analizăm dacă rămânem în Uniunea Europeană și pentru mulți oameni din Regatul Unit în continuare există speranța. Noi suntem de părere că ambițiile noastre trebuie să fie ceva mai mult decât doar obținerea unui acord uh, uh, precipitat. Și cred că sunt și alte căi pentru, așa cum se spunea recent în, într-un forum al Camerei de Comerț, uh, poate sunt și alte căi decât în interiorul Uniunii, să rămânem în interiorul Uniunii Europene. Mulțumesc, doamnă Dodds. Timp de două minute are cuvântul domnul Grjib. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Am ascultat uh, diferite opinii și apreciere ale acordului de principiu cu Turcia. Unii laudă, alții îl critică, unii spun că e soluție, alții spun că suntem dependenți de Turcia deja de acum dar uh, vreau să întreb dacă ne putem permite să nu uh, cooperăm cu Turcia, pentru că uh, stabilirea unor relații de parteneriat strategic cu, ne, cu vecini precum Turcia este un lucru absolut necesar. Trebuie ca această criză de asemenea să fie abordată și într-un context mai larg, internațional, în colaborare cu Națiunile Unite. Nu este o chestiune pur și simplu locală pe care trebuie să o rezolvăm. Și uh, cred că nu trebuie să ne îndepărtăm de uh, rădăcinile care au cauzat această problemă. În septembrie 2015 am uh, decis să fim solidari cu țările care sunt expuse unui, unei presiuni migratorii deosebite și am căzut de acord în legătură cu stabilirea unor, unor noi norme de imigrație foarte clare. Dar nu toate statele membre își respectă obligațiile asumate chiar dacă uh, țara mea uh, a confirmat că își va respecta aceste obligații asumate. Uh, Turcia are legături cu traficanții de ființe umane care fac câștiguri enorme pe seama și pe spatele migranților. Dar trebuie să spunem în legătură cu Turcia că frontierele noastre externe nu pot fi uh, protejate doar de partenerii noștri externi, trebuie să o facem și noi și uh, trebuie să dăm uh, dovadă de umanitate, trebuie să luptăm împotriva rădăcinii acestui fenomen, războaiele, genocidurile și așa mai departe, în țările de origine. Uniunea Europeană are într-adevăr mari oportunități, prezintă mari șanse, Um, pentru aceștia. În Turcia însă observăm că uh, mass media și alte valori pe care noi le apreciem ca valori proprii sunt uh, încălcate și acestea, acest lucru nu este corect. Mulțumesc. Timp de un minut și jumătate are cuvântul doamna Fayon. Prejšnji mesec sem bila na jugovzhodu Turčije. Mulțumesc, domnule președinte. Luna trecută m-am deplasat până în sud-estul Turciei și am văzut uh, acolo un lucru foarte clar, că nici Turcia, nici Uniunea Europeană singure nu pot rezolva criza refugiaților. Ambele țări sau ambele părți sunt confruntate cu această problemă și situația nu este deloc controlată. Trebuie făcute eforturi pentru ca această cooperare să fie sinceră și pentru ca ajutorul financiar oferit Turciei să ajungă acolo unde este cea mai mare nevoie de el. Deci pentru alimente, pentru educație, sănătate și integrarea refugiaților pe piața muncii. Turcia trebuie să-și întărească eforturile împotriva traficanților de persoane în Mare Egee și acest schimb de refugiați trebuie să aibă loc în conformitate cu principiile internaționale. Dumneavoastră spuneați că fluxul de refugiați pe ruta balcanică va fi oprit. Mi-aș fi dorit să se întâmple așa cu adevărat, dar în ziua de astăzi Slovenia aplică regimul Schengen la frontiera cu Croația. A sosit uh, timpul ca toate țările din grupul de la Visegrad să-și asume responsabilitățile pentru existența zonei Schengen. Turcia este un partener strategic, însă viitorul său va depinde de progresele pe care le va înregistra și ceea ce se întâmplă cu libertatea presei este de neacceptată, incluzând aici și violența împotriva curzilor. Uniunea Europeană și Turcia nu trebuie să fie singurele care să încerce să rezolve situația, ci și comunitatea internațională în ansamblul său. Mulțumim, doamnă Fajon. Timp de un minut are cuvântul domnul Marias. Mulțumesc, domnule președinte. Ședința de luni împreună cu Turcia în ceea ce privește criza migrației este un adevărat monument de cinism. Și măsurile și amânarea deciziei pentru 17-18 martie la summit uh, nu pot fi acceptate pentru că fluxul migrator va continua spre Grecia și la sfârșitul lunii martie vom avea uh, încă 150.000 de oameni în plus. Așa că acum a venit momentul să plătim, să plătim ceea ce datorăm Greciei, pentru că Grecia nu mai poate să reziste și să revină un, și să devină un, un haos de refugiați. Nu putem să acceptăm acceptăm târguiala Turciei pentru a, uh, ca aceasta să pună capăt acelor traficanți care trimit, insul, uh, care trimit refugiați în insulele din Marea Egee. Nu vom tolera uh, ceea ce se întâmplă, uh, ceea ce face Scopie și celelalte uh, uh, țări. Noi trebuie să ieșim din Schengen, trebuie să impunem un embargo și să închidem frontierele. Domnule Marias, acceptați o întrebare cu cartonașa albastră din partea colegului Sani. Sani? Vă rog, domnule Sani. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, stimate coleg, vreau să vă întreb eh, în legătură cu observațiile făcute de dumneavoastră. Eh, ați vorbit de un monument al cinismului, de tehnici, de șantaj. Într-adevăr, Grecia nu folosește aceste mijloace, dar Turcia cu atât mai mult dar și la dumneavoastră există șantaj. De, de pildă, ă, domnul Cameron a, a, a aplicat metoda șantajului față de ă, UE în ce privește ă, piața forței de muncă la recentele negocieri. Ce credeți despre această cultură a șantajului? Domnul Marias. Da, pozițiile domnului Cameron, după cum am spus deja, sunt foarte clare și au fost acceptate de toate uh, statele membre. Evident, acest lucru creează o, o situație în care uh, anumite decizii vor fi luate uh, pentru lucrători în funcție de naționalitate. Și uh, uh, e clar că este această discriminare, pentru că britanicii care vor veni în, în alte țări vor avea drepturi egale. Domnul Telicca vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Eu văd progresul în ce privește summitul cu Turcia și eu văd și relația de parteneriat cu Turcia uh, foarte bine, uh, chiar dacă nu întotdeauna poți să-ți alegi partenerii de uh, negocieri. Putem însă influența rezultatul negocierilor. Nu sunt sigur că negocierea cu Turcia ne va duce în direcția cea bună. Înțeleg că legalizăm uh, migrația, dar nu neapărat uh, trebuie să o limităm. Deci, adică să uh, rezolvăm problema migrației în schimbul liberalizării regimului vizelor, să deschidem capitole Uh, de negociere noi uh, cu Turcia, în timp ce Turcia face și Erdogan face ce face. Nu se poate. Trebuie să existe măsuri concrete, cu termene concrete și, în uh, final, în ce privește piața internă, sunt de acord cu dumneavoastră, doamnă ministru, vreau să am și rezultate concrete, pachetul al patrulea feroviar, trialoguri, asta vrem să vedem din partea noastră. Mulțumesc! Telicca. Mulțumesc, domnule Telicca. Timp de un minut și jumătate, domnul Hagi Gheorghiu. Mulțumesc. Eu aș fi semnat acest acord dacă ar fi fost vorba de marfă, la uh, niște coșciuge eventual. Și mi-e rușine pentru că niște ființe umane au hotărât în legătură cu alte ființe umane în acest fel. Chiar și Națiunile Unite au declarat că acordul acesta încalcă drepturile omului. Și atunci Uh, nu știu de ce uh, continuăm așa și facem acest uh, schimb uh, de ce nu oferim bani pentru a avea niște zone sigure în Siria care să fie sub protecția Națiunilor Unite, să construim orașe pentru ca aceste persoane să se întoarcă la ei acasă? Ce avem aici în față? E vorba de un târg, de un acord în favoarea Turciei. Am fost la Gerbachir și am văzut acolo cum uh, Zaman l-a fost uh, pus sub tutelă. Am văzut ce s-a întâmplat uh, cu studenții, cu universitarii, cu persoanele uh, care a, sunt la sor și care dorim să iasă din acest oraș. Iar pe de altă parte, primul ministru ne oferă imagini uh, în care oferă trandafiri jurnaliștilor de ziua femeii, în același timp în care femeile jurnaliști uh, sunt președintele întrerupe, doamna Keller. Thank you. Mulțumesc. Summitul uh, Consiliului de luni a fost unul al rușinii. Ceea ce dumneavoastră, cele 28 de state membre, ați hotărât este să încălcați legea internațională, legea europeană și, mai rău decât atât, principiile de bază ale omeniei și planul, dorința dumneavoastră de a uh, reîntoarce în mod masiv acești refugiați către Turcia și aceștia probabil mai departe către, către Siria și Irak, dorința noastră de a închide frontierele pentru oamenii la nevoie, nevoie de protecție internațională. Făcând acest lucru, puneți capăt dreptului de a solicita azil în Europa. Și mă întreb, Oare asta este uh, bine? La, uh, oare, acest, uh, oare noaptea dormiți bine? Mulțumesc, doamna Keller. Timp de un minut urmează acum un minut și jumătate domnul Lutgren. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem împotriva aderării Turciei la UE și există mai multe pe motive. Mai întâi, țara nu se află în Europa. Doar 3% din teritoriul suveran al Turciei se află în Europa. O Uniune Europeană astfel lărgită ar fi uh, vecină cu uh, Siria, Irakul și Iranul. Vă dați seama că nu este realist. În plus, uh, ne aflăm în situația de a fi șantajați de Turcia pentru liberalizarea vizelor și o aderare în regim de urgență la Uniunea Europeană Uh, să nu uităm că curzii sunt uh, reprimați în uh, Turcia, minoritățile nu sunt respectate, nu există libertate de expresie, libertatea presei. Deci dacă vedem toate aceste lucruri, ne îngrijorează și mai mult trendul de islamizare a acestei țări, care este promovat chiar și de um, Eh, partidul de guvernământ AKP. Eh, PIB-ul Turciei este o, o, o fracțiune din PIB-ul eh, țării mele, mult mai mici. Deci eu nu văd cum am putea să fim solidari în susținerea Turciei în această situație. În momentul în care acceptăm o astfel de relație cu Turcia, deschidem cu totul alte cutii ale Pandorei. Da? Mulțumesc, domnule Lundgren. Urmează timp de un minut și jumătate domnul Wilemski. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi trebuie să-mi exprim furia. Furia pentru faptul că că deputați ai partidelor de stânga din uh, Austria au redactat recent o declarație de presă în care în mod explicit um, salută acordul la care s-a ajuns. Asta ce înseamnă? Că salută faptul că uh, în și în viitor uh, miliarde și miliarde vor fi plătite Turciei, că și pe viitor viitor, eh, că pe viitor turcii vor putea să intre fără vize în Uniunea Europeană. Eh, deci eh, atitudinea SPÖ și a ÖVP, a celor mai mari partide austriece, este absolut incredibilă. Este o chestiune de politică internă, ce drept. Dar acest lucru nu se întâmplă doar la noi, ci se întâmplă și în Germania și în alte părți Eh, programul doamnei Merkel, care riscă să eh, arunce în prăpastie toată Uniunea Europeană, eh, este inacceptabil. Dacă doamna Merkel vrea să manifeste mai multă umanitate față de săracii din Arabia și din Africa, atunci foarte bine să meargă dânsa acolo, să-i ajute la fața locului. Dar uh, Eh, dar eh, decizia ei eh, ca cancelar federal german nu poate fi susținută în momentul în care implică o Uniune Europeană întreagă. Noi, austriecii, vrem din nou să avem controlul nostru propriu asupra frontierelor noastre. Și dacă într-adevăr se dorește o aderare a Turciei în termeni serios, vreau un referendum în Austria. Mulțumesc. Timp de un minut. Are cuvântul acum domnul Sinadinos. Alaltă ieri a avut loc summitul între Uniunea Europeană și Turcia și rezultatele au fost nu numai o adevărată dezamăgire, ci un adevărat, o adevărată bătălie de la Waterloo la nivel diplomatic. 28 de șefi de state și de guverne au urmat părerea lui Davitoglu, care a încercat să ne intimideze cu niște condiții inacceptabile. Mai mult decât atât, s-a acceptat acordarea unor 3 miliarde suplimentare, s-a acordat liberalizarea vizelor uh, și s-a uh, acceptat deschiderea a cinci alte capitole de negociere pentru aderarea Turciei la Uniunea Europeană. Însă, turcul e barbar este un adevărat adversar și trebuie neapărat să fim foarte atenți în Europa. Iar șefii de state și de guverne pur și simplu v-ați vândut otomanului Erdogan. Eh, eh, Doamna, domnule Sinadino, să acceptați o întrebare din partea colegului Sirmanski? Excuse me, excuse me, excuse me is there no translation? Cineva a spus că uh, ceea ce a spus colegul nostru pur și simplu este neacceptabil. E o adevărată rușine pentru Parlamentul European felul în care a tratat uh, turcii. Herr Kollege Bolsonaro, wir werden das prüfen. Herr Kollege Zambaski. Vom verifica, domnule Boștinaru. Mulțumesc, colegul Zambaski da, situația este foarte complicată cu Erdogan și e clar că și Comisia Europeană ar trebui să acționeze. Și iată că din nou e vorba de o adevărată eroare din partea unor birocrați E vorba de milioane de oameni și noi n-am reușit să fim la înălțime, la înălțime. și atât acum ce dăm în fața dictatorului Erdogan. Uniunea Europeană nu este în măsură să-și protejeze propriile sale frontiere. Toate aceste capitole ce trebuie negociate sunt un adevărat sinucidere politică. Συμφωνώ με αυτά που είπατε κύριε συνάδελφε Domnul Siniadinos, da, sunt de acord cu ceea ce ați spus dumneavoastră și sunt de părere că Europa ar trebui să fie în măsură să-și protejeze frontierele împotriva Turciei. E pur și simplu vorba de jocuri politice și de târguieli ieftine între Uniunea Europeană și Turcia. Domnule Bütikofer, uh, vreți să interveniți pe punct de procedură? Mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să arăt că colegul care a fost criticat uh, mai devreme, a numit pe turci câini mai devreme. Deci, vă rog să verificați procesul verbal și să fie consecințe pentru așa ceva, pentru că nu se poate. Domnule Bütikofer, am fost de acord, vom verifica această chestiune. Chiar în momentul acela eram preocupat să înregistrez uh, Uh, întrebarea domnului Zabaschi, de aceea n-am ascultat uh, întrebarea, uh, interpretarea din germană, dar dau acum cuvântul doamnei Grostete. Mulțumesc. Luna summitul a fost un summit de ultimă instanță cu rezultate decepționante și îngrijorătoare. Ar trebui să ne gândim serios pentru că Consiliul de pe 18-19 martie va fi crucial. Va trebui să alegem între o Europa a Uniunii, așa cum a fost gândită în urmă cu 60 de ani, sau o Europa în care fiecare face ce vrea. Zona Schengen este în pericol și această Europa a egoismului nu este o soluție pentru criza migrației. Ca întotdeauna, poziția noastră față de Turcia este ambivalentă cei care și-au luat un angajament cu Turcia luna trecută au ajuns la cea mai proastă negociere pe care am avut-o în ultimul timp. Europa negociază cu Turcia fiind mai divizată decât niciodată și fără niciun fel de strategie, fără uh, un acord între toți. Europa se livrează în mâinile turcilor, se aruncă în gura lupului. Doamnă ministru, ceea ce ne propuneți este de-a dreptul ei responsabil. În fiecare săptămână Turcia vine cu noi cereri. Este o adevărată escaladare. E vorba de vize, de criterii care trebuie respectate înainte ca cetățenii turci să beneficieze de liberalizarea vizelor. Iar Consiliul și-a luat angajamentul să autorizeze acest lucru înainte de 1 iunie. Doamnă ministru, uitați că e vorba aici de o competență a Parlamentului European care trebuie să-și exercite puterea de codecizie în domeniu. Consiliul și-a luat angajamentul să acorde 3 miliarde suplimentare. E un târ prost, n-ați fost în stare nici măcar să dați primele 3 miliarde pe care le-ați promis în octombrie trecut. Și cum vor fi folosiți acești bani? E vorba de o ipocrizie totală aici. Europa prezintă acum uh, posibilitatea aderării Turciei la Uniunea Europeană și asta ne aduce în fața unei perspective irealiste care nu se va realiza niciodată. Ceea ce ne dorim e să avem acțiuni, măsuri, pentru că Europa nu se poate ascunde de responsabilitățile sale pe seama altora. E vorba de responsabilități care trebuie să ne le asumăm. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Groset. Acceptați o întrebare din partea colegului Le Breton? Vă rog. Mulțumesc. grossette sunt absolut de acord cu ceea ce ați spus. Dumneavoastră ați denunțat acest acord UE-Turcia pe care l-ați calificat uh, drept uh, târg al proștilor. Ați uh, spus de asemenea că Europa a liberalizat regimul vizelor prea ușor, fără să se respecte criteriile. Ați reamintit că vom da 6 miliarde de euro în schimbul aceea unor promisiuni ale unui guvern care nu respectă niciun fel de libertate la el acasă. Și vreau să vă pun următoarea întrebare. Cum veți continua să susțineți Uniunea Europeană în astfel de situație? Mulțumesc, domnule Breton. Să știți că și întrebarea și răspunsul trebuie să se încadreze în 30 de secunde. Așa că, doamnă Grostet, vă rog. Da, eu cred că Europa s-a construit în urma crizelor și în ziua de astăzi se confruntă cu o criză fără precedent, dar am încredere în capacitatea Uniunii de a reacționa. Trebuie însă ca ea să-și uh, asume responsabilitățile pe deplin. Mulțumesc! Mulțumesc și timp de un minut și jumătate, domnul Boștinaru, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, Cred că nu există o soluție pe la problema migrației fără o cooperare strânsă cu Turcia. Și ă, în același timp nu cred că termenii discuției de luni sunt cei corecți și oportuni. Pentru a reduce fluxul de migranți spre Europa, ă, am ă, depășit rezervele noastre în legătură cu dreptul internațional și drepturile omului. Turcia ar trebui să ne unească în răspunderea noastră comună față de o problemă foarte dificilă. Acestea fiind spuse, Turcia trebuie să facă uh, față unor serioase probleme puse de refugiații irakieni și sirieni sunt uh, bucuros că s-au luat deja uh, măsuri pentru contracararea uh, operațiunilor traficanților de ființe umane. Turcia este o țară moderată, dar criza refugiaților trebuie să fie tratată cu maximă urgență și fiecare problemă trebuie să fie tratată cu instrumentele care sunt adecvate. Aici Comisia trebuie să distingă pentru că și eu condamn atacurile Turciei asupra unui ziar turc în zilele trecute. În același timp, Turcia trebuie să respecte armistițiul din Siria și cu toate, și cu toate acestea Turcia trebuie să înceapă și să rea și procesul de pace cu curzii. Domnule Boșnar, acceptați o întrebare din partea domnului Coburn? Da. Domnule Coburn, aveți cuvântul. Ähm, Sunteți de acord, domnule Boștinaru, că frontierele uh, Uniunii Europene uh, sunt neprotejate? Uh, doamna Merkel a invitat pe toată lumea să vină la noi dar uh, acordul cu Turcia uh, este ca o glumă proastă. Uh, nu se poate face un schimb de seturi de migranți unii împotriva altora. Vorbitorul este întrerupt. Mulțumim, domnule Covon. Vreți să răspundeți, domnule Boștinaru? Stimate coleg, pe lângă discursul populist cu care ne-a obișnuit această parte a uh, camerei noastre, trebuie să spunem că protejarea frontierelor externe nu se limitează doar la protejarea frontierelor Schengen. În același timp trebuie să avem o abordare pragmatică cu vecinii noștri în problema uh, refugiaților doar cu parole de, de tip populist nu rezolvăm situația. Mulțumesc, domnule Boșinare. Are cuvântul domnul Cărcop timp de un minut. Domnule președinte, domnule comisar, trebuie să fim sinceri unii cu alții. E o criză uh, și nu ne putem permite uh, din nou să dăm greș. Și uh, acordul acesta cu Turcia anul acesta, nu știu dacă este unul bun. Domnul Kamala a spus că trebuie să fim sinceri unii cu alții și nu doar să spunem ceea ce vor ca partenerii să, să audă. Și ne dăm seama că vorba, aici e vorba de soluții care dau greș, e nevoie de acțiuni care trebuie să fie întreprinse. 6 miliarde de euro e o greșeală mare. Uh, Așa că nu ne mai trebuie să căutăm niciun fel de glonte de argint, pentru că la un moment dat s-ar putea să terminăm cu o bombă nucleară. Și trebuie să respectăm regulile, control la frontiere, prezență. Uh, um, asta avem noi nevoie. Nu mai trebuie să tot creăm uh, titluri în, uh, în ziare, pentru că, de fapt, și de drept ne aflăm acum într-o situație de criză fără precedent. Mulțumesc foarte mult, colegule, domnul colegă Kirchhoff. Acceptați, domnule Kirchhoff, o întrebare din partea doamnei Iaconsari? Vă rog. Cu microfon, dacă se poate. Cu microfon, spune președintele. Kiitos puheenvuorosta. Minusta te puhuitte aivan oikein siinä, että sanotte, että... Mulțumesc foarte mult. Să Soluțiile magice nu există. Trebuie să protejăm frontierele externe. Dar bun, tocmai asta era era și ideea acordului cu Turcia, și anume să încercăm să evităm o situație și mai proastă, să evităm acest comerț și trafic cu ființe umane, să frânăm acest uh, trend și să încercăm să recuperăm protecția propriilor noastre frontiere. Cred că, de fapt, asta era și ideea, nu? Um, um, nu, nu sunt neapărat sigur de asta. Eu cred că e vorba de un proiect mai vechi care nu a fost foarte bine uh, analizat. Și eu cred că trebuie să fim în măsură să reacționăm în ciuda crizei și trebuie să ne uităm mereu la propunerile pe care le face Comisia și pe care le fac și statele membre, în, uh, în așa fel încât să găsim soluții alternative pentru a ușura această criză. Mulțumim. Urmează timp de un minut, doamna Desarnes. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. E logic să discutăm cu Turcia dar e de-a dreptul indecent să îi delegăm gestiunea frontierelor noastre, a dreptului de azil, promițându-i în plus uh, și aderarea uh, la Uniunea Europeană. Dacă Europa dorește să existe, trebuie să-și asume propriile responsabilități să se ocupe de partea sa în ceea ce privește primirea refugiaților, să nu lase Grecia singură, uh, să um, trateze, să proceseze cererile de azil pentru cei care sunt pe teritoriul său, să facă să funcționeze mecanismul de readmisie, să aibă birouri controlate uh, de Uniunea Europeană în țările de primire pentru a înregistra acolo cererile de azil, pentru a le procesa, fie că vor fi cu răspuns pozitiv sau negativ. Și Uh, să ceară Turciei să pună capăt uh, contrabandei și să își gestioneze propriile frontiere printr-un corp de pază uh, european la frontieră. Mulțumesc! Doamna de Sanes, acceptați uh, o întrebare din partea domnului Funtulis? Vă rog. Uh, Grecia nu are o frontieră terestră cu țări din zona Schengen. Vreau să vă întreb dacă sunteți de acord că Grecia ar trebui să iasă din Schengen pentru ca aceste persoane să nu mai aibă motive de a ajunge în Grecia pentru a primi acolo documente pentru a putea călători în Europa. Dragă coleg, eu am o părere diametral opusă uh, față de dumneavoastră. Grecia este parte a zonei Schengen și de aceea trebuie să dăm dovadă de solidaritate față de ea, lucru pe care nu l-am făcut în ultimele luni și în ultimii ani. Frontiera externă a UE este frontiera Elena, însă aceasta este frontiera externă a Uniunii Europene și trebuie să fim alături de greci mai mult decât niciodată. Mulțumesc, doamna și acum domnul Urban Crespo, un minut. Doamnelor și domnilor, propunerea de acord înseamnă că va trebui să trimitem înapoi niște persoane care au uh, drept la azil și nici măcar nu le-am permite să solicite acest uh, azil. Și s-ar putea să înfierbântăm spiritele, ceea ce mi se pare uh, și e nedrept și amoral, ci încălcăm astfel și dreptul internațional, dreptul comunitar, așa cum a spus ieri Comisarul Națiunilor Unite în această uh, sală. Prin acest acord, Uniunea Europeană dă dovadă de cinism, externalizează gestiunea frontierelor noastre externe. Și de fapt, că oferă un contract jandarmeriei din Turcia pentru a face această muncă. Și s-ar putea ca să ajungem într-o situație în care acești refugiați să sufere de încălcarea drepturilor omului, pentru că în Turcia nu respectă drepturile omului. Și prin acest acord, Uniunea Europeană, de fapt, devine complice a atacurilor împotriva libertății de manifestare, de exprimare, de libertăților fundamentale, a drepturilor minorităților, a bombardamentelor care au loc în curte Kurdistan, vine Uniunea Europeană devine complice cu autoritățile turce. Dacă vreți să puneți capăt tuturor mafilor care există, trebuie să găsim o soluție mai sigură, fără de care vom avea mâinile pătate de sânge. La parola al onorevole Lunacek. Are cuvântul doamna Lunacek. Domnule președinte, vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, acest summit a arătat că există o lipsă de solidaritate și responsabilitate partajată față de femeile, bărbați și copiii care se refugiază din calea bombelor și caută un loc sigur la noi în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană, în același timp, îi trimite pe acești refugiați în Turcia tot mai autoritară. Asta înseamnă o depărtare a Uniunii Europene și a europenilor de la valorile democratice și umanitare. Din păcate, guvernul țării mele, Austria, este unul din pionierii noului trend. Mă bucur foarte mult că șefii delegațiilor partidelor politice parlamentare austriece uh, au semnat ieri o declarație prin care spun că uh, trebuie să acționăm nu de unii singuri, ci împreună. Cum a spus și domnul Gandhi, sărcinat uh, special în Națiunile Unite pentru refugiați, nu trebuie să creștem suferința, ci trebuie să o alinăm. Problema este că nu sunt doar imaginile care ne dor, ci suferința oamenilor este aceea care doare cu adevărat. Și această suferință trebuie alinată. Mulțumesc. Are cuvântul uh, domnul Paxas. Pirminică, gerbimi colegos. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Mulți au aplaudat acordul cu Turcia, dar eu nu sunt unul dintre aceștia. Încerc să înțeleg practic ce s-a întâmplat. Oare Turcia își cumpără regimul de liberalizare a vizelor pentru a intra în Europa sau își cumpără aderarea la Uniunea Europeană cu 6 miliarde de euro? Trebuie să ținem cont și de uh, toate uh, problemele care vor apărea, ce se întâmplă cu cei 75 de milioane de turci care s-ar putea să vină în Europeană și să rămână aici. Oare cedăm în fața acestui șandaj? Ne așteptăm ca Turcia să ne rezolve problemele noastre? Dragi colegi, democrația nu are nimic de a face cu a ceda. Trebuie să respectăm drepturile omului și, în primul rând, să respectăm pe proprii noștri cetățeni drepturile lor și tradițiile noastre. Uh, toate uh, interdicțiile a pomului de Crăciun, uh, libertatea mass media, problema refugiaților. Aceasta este adevărata democrație pe care o vedem acum sau democrație europeană pur și simplu nu mai există. Mulțumesc. Ci sono richieste di blue card, però abbiamo più di 50 parlamentari. In questo dibattito. Avem uh, peste 50 de deputați care s-au înscris uh, să ia cuvântul la această dezbatere, deci cred că este greu să putem acorda acest cartonaș albastru și, de altfel, probabil nu vom putea acorda cuvântul nici la catch the eye. Trebuie să respectăm uh, timpul, deci dacă putem evita cartonașul albastru. Domnul Danton. Coleg, le jeu turc e... Mulțumesc, domnule președinte. Jocul Turciei este unul foarte clar. Să spărască mizele, obține uh, vize, obține uh, uh, o, uh, o aprobare a politicii interne din Turcia, obține procesul de aderare. Însă Uniunea Europeană este foarte slabă în negocierile acestea cu Turcia. Nu credeți acest lucru? aš manau kad europa nuo kalbų turėtų europos sąjunga nuo kalbų turėtų pereiti prie Uniunea Europeană ar trebui nu numai să vorbească și să discute despre probleme și să treacă la acțiuni. Și există aici două măsuri de luat. În primul rând, Uh, gestionarea securității la frontierele noastre și uh, problema refugiaților. Și există exemple foarte bune, de exemplu cazul Australiei, care a rezolvat problema migranților și a rutelor de migrație. Să urmăm aceste exemple și să nu reinventăm roata. Mulțumesc! Signor comisario, ministro, per salvarsi... Domnul Borghezio, mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule ministru pentru a mă referi din nou la consecințele greșelilor noastre și anume deschiderea de care a vrut să dea dovadă Germania, iată că acum ne aflăm într-o situație indecentă, pur și simplu. Suntem legați de mâini și de picioare în fața domnului Erdogan, un regim în care nu putem avea încredere. Și trebuie să spunem lucrurilor pe nume. E un regim dictatorial. Și Colegul din Grecia a folosit uh, niște termeni foarte incisivi, nu pentru a vorbi pentru po- de, de, despre poporul turc, ci despre această politică agresivă și arogantă care de fapt vine și șantaza, șantajează Uniunea Europeană. Da, uh, poate că termenii care au fost folosiți nu sunt neapărat foarte bine aleși, dar uh, pot fi înțeleși. Da, e vorba de un șantaj Inițial, de altfel, se vorbea chiar de o sumă de 20 de miliarde de euro. Și cei care vor să ne apere sunt, au reușit să coboare această, să, să reducă această sumă până la 6 miliarde. Dar la ce va servi asta? Pentru că uitați-vă, lumea continuă să vină. Regimul acesta utilizează uh, eforturile făcute de către contribuabilul european în ce fel? Pur și simplu menținând refugiații în situații pur și simplu inumane, lucru care a fost de astfel denunțat și de către Amnesty Internațional. Uh, condiții igienice, de sanitare, care sunt o adevărată rușine pentru întreaga Europa. Și cei care au luat cuvântul până în prezent au exprimat uh, uh, împotriva acestui acord poți fi împotriva, ca și principiu împotriva migrației, însă nu poți să spui că uh, uh, această situație este una de cinste pentru Uniunea Europeană. Nu! Uniunea Europeană ar trebui să, să fie rușine și ar trebui să se uite la uh, ceea ce se întâmplă în mod concret. Domnul Papadakis, mulțumesc, domnule președinte. Uh, summitul UE-Turcia nu este altceva decât o provocare. Este o aprobare a barbariei care are loc în Grecia. Este, nu este altceva decât uh, uh provocarea unor fluxuri de migranți nere, uh, ilegal uh, datorită războaielor imperialiste pe care NATO și Uniunea Europeană le desfășoară în lume. NATO și UE vor să devină acum jandarmi ai regiunii, sunt instigate conflicte de Turcia în Siria, dar noi suntem cu Turcia la masă, deci, încă o dată, toate acordurile, acordul Schengen, acordul Dublin, au fost până acum în vigoare și uh, Acum uh, constatăm că NATO și Uniunea Europeană devin uh, dușmanii poporului și apărătorii marilor carteluri. Eh, Doamna eh, del Castillo, mulțumesc, dragi colegi. Cred că există patru elemente esențiale în această temă și pe lângă uh, toate celelalte comentarii care s-au spus aici foarte interesante. În primul rând, există un principiu de bază vom putea face față acestei situații doar printr-o acțiune comună. Și asta valorizează și mai mult Uniunea Europeană. În al doilea rând, în astfel de situații este absolut necesar să avem alianțe la nivel regional, așa cum ar fi acum cazul cu Turcia sau cu țările din nordul Africii. Chiar dacă divergențele între noi sunt majore, trebuie să ajungem la acorduri bune, însă aceste alianțe regionale sunt absolut necesare pentru astfel de cazuri, în acest caz Turcia. În al treilea rând, trebuie să avem uh, mecanisme de garanții pentru ca ajutoarele destinate refugiaților să ajungă într-adevăr la ei și să nu rămână parțial pe drum. În al patrulea rând, o temă care are legătură cu această problemă. Acum, mai mult decât niciodată, trebuie să întărim economia europeană, pentru că acesta este un factor important pentru a face față situației de nesiguranță și a provocărilor cu care ne confruntăm acum. Iată de ce, în acest context, întărirea pieței unice este absolut esențială și, de asemenea, libera circulație a persoanelor pentru că nu e vorba aici doar de libera circulație a bunurilor și serviciilor. Fără libertatea de circulație pentru persoane, piața unică va avea o lacună esențială. De aceea trebuie să susținem foaia de parcurs a Comisiei pentru ca zona Schengen să fie uh, funcțională 100% uh, până la sfârșitul anului. Mulțumesc! Mulțumesc uh, și acum doamna Rodriguez de data aceasta trebuie să avem o viziune, o adevărată viziune, dacă vrem să evităm un risc de eroare, de greșeală politică, strategică și morală. Evident, trebuie să organizăm coridoare sigure pentru țările de origine, de tranzit, pentru refugiați. Mai mult decât atât, trebuie să recâștigăm control asupra situației și asta e să găsim un răspuns al nostru propriu, ceea ce înseamnă că avem nevoie de o adevărată uh, forță la frontierele europene pentru a proteja Schengen. Aici nu vorbesc de în aer, ci vorbesc despre infrastructură foarte avansată care să ofere servicii la, la frontiere. Să ne asigurăm că că refugiații sunt primiți uh, respectându-se standardele necesare și sunt recunoscuți și uh, Ă, aceasta este singura noastră posibilitate dacă vrem să recâștigăm controlul asupra situației și cred eu că trebuie să fie organizat ca o investiție strategică pentru uh, Europa. Pentru că e vorba de un interes vital al Europei și sunt de părere că investiția aceasta va crea foarte multe locuri de muncă pentru europeni. De aceea văd o legătură uh, între situația aceasta de criză a refugiaților și felul în care putem găsi soluții pentru a le relansa economia în Europa. Așa că mă bizui pe președinția țărilor de jos și a mă bizui pe comisie pentru a găsi soluții ambițioase pentru următorul summit european. Dalen. Domnul Van Dalen. Domnule președinte, cum a spus și doctor Faustus, noi europenii tocmai suntem pe care să ne vindem sufletul Turciei. Am văzut uh, violența cu care uh, a procedat uh, guvernul turc împotriva jurnaliștilor turci. Nu ne surprinde. Uh, este țara cu cei mai mulți uh, jurnaliști uh, încarcerați. Și în aceste condiții, guvernele noastre tocmai se predau în mâna turcilor. În, acum 300-400 de ani, Viena a fost ocupată de turci. Uh, și acum turcii din nou primesc bani, uh, li se promite liberalizarea uh, vizelor, regimului vizelor, dar libertatea presei și libertatea de expresie în continuare sunt reprimate în Turcia. Deci haideți să oprim acest târg, această negociere cu Turcia. Domnule Vandalen, acceptați un cartonaș albastru din partea domnul, domnului Bonanno. Vă rog să țineți cont de timpul de vorbire alocat. Nu, domnule președinte, doar o întrebare foarte scurtă. Vreau să știu, stimate coleg, dacă ați avea posibilitatea să a, luați o decizie, să participați la următoarea decizie la nivel european a, în această chestiune, care ar fi prima măsură pe care ați adăuta-o? Mulțumesc. Nu există nicio legătură între pachetul acesta și aderarea Turciei. Sunt lucruri complet diferite. În al doilea rând, vom oferi o sumă uriașă Turciei. Cine va cheltui acești bani? Cum vom verifica dacă acești bani vor fi cheltuiți uh, așa cum trebuie? Mai bine aș prefera noi să mergem în Turcia să construim noi niște centre și să nu, permit, să nu dăm un cec în alb și niște bani doar așa guvernului Turciei. Noi avem nevoie de solidaritate cu Grecia, avem nevoie să facem operaționale așa numite hotspot-uri, să existe acolo cete de înregistrare a migranților eficiente. Mulțumesc! Doamna, doamna Ruiz are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În urmă cu câteva minute, o doamnă deputată spunea că are încredere că Europa se va construi pe baza crizelor. Eu una nu am această încredere în momentul acesta. Faptul că s-a prevăzut deportarea masivă a tuturor refugiaților sirieni în Turcia mi se pare o greșeală istorică la care asistăm aici în Parlament Uh, fără să putem face nimic. Guvernele n-au respectat valoarea solidarității europene. Cred că ne protejează statele, dar nu e adevărat. Panica în această lume globalizată ne arată că viitorul nostru va fi și mai nesigur pentru noi și nu putem rămâne uh, la marginea problemelor mari cu care se confruntă planeta noastră. Ni se spune că acest acord va soluționa și va elimina stimulentele pentru a ajunge aici, însă există persoane care au dreptul să ceară azilul după luni de zile de promisiuni și de declarații false. În aceste vremuri dificile, statele membre nu și-au îndeplinit angajamentele anterioare de relocare, de finanțare și acum când e vorba de a-și asuma angajamentele chiar și față de Turcia, acest angajament indecent, probabil că nici acum nu vor veni cu fondurile necesare. Nu putem avea încredere în dumneavoastră, nici în Consiliu și din ce în ce mai mult nici în Comisie. Vă rog să faceți ceva. Mulțumesc uh, și acum domnul Papadimulis. Stimați colegi de la Consiliu, investiți foarte mult și vă așteptați foarte mult la foarte multe lucruri bune cu, din târguiala aceasta cu Erdogan. Pentru că voi, cele 28 de gu guverne, sunteți incapabile să luați propriile dumneavoastră decizii și să le și aplicați. Decizii luate în septembrie pentru a găsi o soluție europeană față de criza migratorie. Ceea ce a propus Comisia și care a fost aprobat de către Parlamentul European. Țara mea, Grecia, ar putea deveni o tabără de refugiați imensă, în aer liber. Uh, Idomenie este adevărată rușine pentru întreaga Europa și pentru frontierele din nord care sunt închise. Trebuie să vă dați seama că nu putem găsi o soluție uh, pentru criză dacă uh, suntem neatenți la ceea ce se întâmplă în Grecia. Trebuie de, să deschidem un culoar uh, um, sigur și trebuie să punem capăt încălcărilor uh, legislației europene, pentru că există articolul 7 al Tratatului European care prevede foarte multe lucruri în materie de migrație. Grecia a, făcut, a fost parte integrantă a acordului Schengen și deci încearcă să mențină frontierele. De aceea vă rog să dați dovadă de mai multă solidaritate față de noi și nu să ne tot pedepsiți în tot felul. Uh, Dar cum ajunge cu toate aceste discursuri frumoase? Vrem un, uh, o solidaritate și prin fapte. Mulțumesc! Are cuvântul doamna Valero. Mulțumesc, domnule președinte. S-a spus practic mai tot ce trebuia spus, um, dar rețin că um, atitudinile critice sunt cât se poate de cuprinzătoare, nu doar din partea verzilor, ci și din partea altor familii politice. Sper că Consiliul va lua notă de aceste uh, critici. Nu știu uh, cum vă imaginați dumneavoastră să vindeți la un bazar valorile fundamentale europene. Uh, se, se întâmplă asta tot într-un troc Uh, în care sunt schimbați sirieni cu sirieni. Uh, vreau să știu care sunt sirienii uh, care vor ajunge la noi, care vor fi sirienii buni, care vor fi sirienii pe care îi trimitem înapoi, cum vom uh, uh, rezolva în detaliu această situație fără să încălcăm uh, dreptul uh, de azil și cum, uh, ce impact va avea această reglementare asupra cetățenilor din alte țări care deocamdată nu sunt vizate de acest uh, acord. Este o uh, propunere cât se poate de proastă și sper că va imploda în următoarele zile. Nu avem nevoie să ajungem la un troc cu uh, Turcia și uh, Turcia încă nu a fost declarată nici uh, stat terț sigur pentru a retrimite acolo refugiate. Mulțumesc, care cuvântul domnul Anemans. Dragi colegi, Parlamentul European și ideologia noastră, problemele umanitare și de refugiați uh, n-au nimic de a face cu chestiunile interne, cu migrația internă, cu statul bunăstare, se negociază cu turcii și dumneavoastră ați făcut legătura practic cu chestiuni precum liberalizarea vizelor pentru milioane de turci uh, care uh, vor putea intra în Uniunea Europeană și, de asemenea, deschiderea capitolelor de negociere. Și să vedem ce se va întâmpla cu acești bani, 3 plus 3 uh, miliarde de euro, cum uh, vor fi utilizați. Liderul uh, liberalilor vorbea de externalizarea problemelor. Dumneavoastră ați uh, făcut o confuzie aici cu valorile dumneavoastră și ați permis să se instaureze legea șantajului. A devenit un adevărat coșmar ce se întâmplă acum în Uniunea Europeană și uh, vedem cum furia cetățenilor este în creștere. Nu mai este Uniunea Europeană, ci uh, Europa non-unită. Iar noi suntem vocea acestor persoane. Noi suntem noi patrioți. Suntem aici și nu putem face aproape nimic. Mulțumesc și acum doamna Gardini. Mulțumesc, domnule președinte. În 2015, peste un milion de persoane au venit în Europa și uh, peste 3700 de oameni au murit înnecați în Mediterana sau în Marea Egee. Și de fiecare dată Europa pare să fie în întârziere. Uh, ținând seama de modul în care se accelerează evenimentele și pare să nu fie în măsură să înțeleagă exact evenimentele care de fapt au dus la apariția acestor fluxuri migratorii. Acordul acesta nu ne place. Oricum o să trebuiască să așteptăm uh, summitul din 17-18 martie pentru a înțelege mai bine detaliile. Însă, pe total, putem spune că acordul nu ne convine. Există foarte multe îngrijorări ce au fost exprimate. Și am avut impresia destul de tristă că ne aflăm în fața unei decizii decizii luate într-o situație de urgență și că trebuie să o acceptăm. Uh, dar nu știu dacă e chiar așa, pentru că la un moment dat am cunoscut o Turcie care era foarte diferită, care era pe calea democrației și iată că lucrurile s-au schimbat și poate că se datorează în parte și unor greșeli pe care noi le-am comis. Ca și itali- uh, că aș dori să vă spun că de anumite vreme nu se vorbește decât despre Marea Egee. Foarte bine acordul între NATO și Frontex pentru a uh, supraveghea și pentru a vedea exact ce anume se întâmplă acolo. Dar de ce nu se vorbește și despre partea vestică a Mediteranei, despre ceea ce se întâmplă în Libia, faptul că acolo statul islamic câștigă din ce în ce mai mult teren, Uh, de ce nu se vorbește și despre sursele de finanțare ale terorismului? De ce nu avem decât o, o politică așa, pe termen scurt, fără niciun fel de orizont? Uh, trebuie să regăsim condițiile propice pentru a putea desfășura o politică pe termen lung și doar astfel vom reuși să găsim un acord care să nu fie unul uh, de scurtă durată. Onorele vi se adresează o întrebare, doamna Gardin, din partea domnului colegului Pilideis. Acceptați? Aveți cuvântul. Mulțumesc, dragi colegi. Uh, vă, vreau să vă mulțumesc pentru că acceptați întrebarea mea. Vreau să vă întreb dacă grecii care sunt uh, lezați de aceste concesii uh, acordate Turciei în mod intolerant, tolerabil. Aș dori să știu care va fi poziția Uniunii Europene pe viitor. Evident, e o întrebare destul de naivă, pentru că Europa nu va face nimic. Dar vreau să vă întreb, oare credeți că putem face până la urmă ceva? Doamna Gardini. Doamna Gardini, vă rog. Poate n-am înțeles prea bine întrebarea dumneavoastră, însă vreau să repet ceea ce tocmai am spus adineori. Și ceea ce este, de fapt, după părerea mea, un element esențial. Noi trebuie să fim în măsură să dovedim că suntem europeni. Trebuie să ieșim din logica naționalistă. Trebuie să găsim o soluție eficientă. Dacă nu, atunci, având în vedere toate situațiile dificile pe care le vom întâlni în timp, vom fi pierduți. Domnul Werdenhölzer, domnule președinte, situația este complexă și nu este nici simplu să răspund, nici să ofer un răspuns definitiv. Da, este necesar să vorbim cu Turcia. Turcia este vecinul nostru, este un vecin foarte important. Și vecinul ți alegi. Dar este bine să ai o relație bună cu vecinii tăi, bazată pe respect, încredere și încredere reciprocă. Mai sunt însă niște chestiuni rămase deschise. Care este starea statului de drept în Turcia? Cât de serioasă este lupta Turciei împotriva corupției și crimei organizate? Care sunt drepturile omului? Cum sunt respectate libertatea de pres, presă, libertatea de exprimare? Și um, este interesul nostru este și interesul nostru și nu numai al Turciei să uh, își rezolve problemele interne, conflictul cu curzii. Uh, nu este simplu să răspunzi uh, uh, în termen univoci, dar uh, trebuie să uh, colaborăm cu Turcia, trebuie să ajutăm Grecia și trebuie să facem toate aceste lucruri respectând dreptul internațional. Mulțumesc, care cuvântul domnule Barecov. Domnule președinte, suntem într-o situație serioasă și târgul care ni se propune este cât se poate de defavorabil. Turcii spun că dacă noi acceptăm pe ei în UE, ei vor accepta migranții noștri. Turcia nu face parte din Europa, islamul, islamul nu face parte din cultura și tradiția europeană. Să știți că de meserie sunt și eu jurnalist și uh, vreau să uh, întreb de ce nu i s-a spus până acum primul ministru Erdogan că atacul împotriva unor jurnaliști este atac la adresa umanității. Da? Erdogan este creatorul problemei statului islamic. Și acum, dintr-o dată, să-l privim ca pe un mare salvator al Europei. Noi, din păcate, nu ne, uh, nu ne salvăm și nu ne protejăm frontierele externe, ci apelăm la niște bandiți să o facă. Asta nu se poate. Mersi, președinte. Domnul pres, mulțumesc, domnule președinte. Ca majoritatea cetățenilor europeni, n-am fost niciodată partizanul aderării Turciei la UE. Uh, privesc uh, foarte negativ acest lucru, pentru că Uniunea, încă de la sfârșitul lunii iunie, ar lăsa să intre pe teritoriul său cetățenii turci. De altfel, n-am niciun fel de încredere în domnul Erdogan, a cărui megalomonie uh, și atitudine sunt de nesuportat. De altfel, nu sunt de acord, după cum ați înțeles, cu preacordul despre care discutăm și cred că implementarea sa va duce la dificultăți juridice foarte mari. În contextul actual, ar trebui chiar dacă prețul de plătit este excesiv, cred că putem accepta Turcia ca partener. Și o fac pentru că sunt convins de două lucruri. Uniunea Europeană este deja uh, dezmembrată și se poate dezmembra total dacă anul viitor vom avea încă 2 milioane de persoane care să vină uh, pe insulele grecești și să încerce să treacă frontierele noastre. În al doilea rând, nu avem dreptul să transformăm Grecia într-o adevărată junglă în care ani de zile să se afle sute de mii de migranți în condiții indecente. Mulțumesc uh, și acum uh, doamna Spinelli. Vrei al... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să amintesc cuvintele pronunțate de președintele Tusk în data de 3 martie. El a spus, nu veniți în Europa, că nu servește la nimic asta. El a spus asta refugiaților ca și cum refugiații ar fi avut de ales în momentul în care se hotără să plece la drum. S-a spus că migrația clandestină, gata, a ajuns la un sfârșit în Europa, însă e fals acest lucru. Peste 80% din cei care vin în, uh, din cetățenii, oamenii care vin în uh, Turcia, uh, vin pentru că pleacă din zone de conflict, din zone de război. Și vreți ce? Să-i trimiteți unde? Înapoi, în Siria, înapoi? Nu, e vorba de o, de o relocare, de o readmisie colectivă și acest lucru a fost denunțat de către Națiunile Unite. Și noi promitem să dublăm miza să sporim suma acordată lui Erdogan uh, pentru a obține o zonă protejată în Turcia, pe, în Siria, pe care el o va utiliza de fapt și de drept pentru a-i bombarda pe curs. Uh, păi, uh, vă dați seama că în acest caz refugiații vor găsi alte căi, alte rute și noi vom rămâne cu, cu dezonoarea, pur și simplu. Doamna Sargentini. Dank u voorzitter. Mevrouw de minister, Mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministru. Cred că e un moment oarecum ciudat pentru dumneavoastră. Sunteți așezată a, acolo, în trecut erați în stânga mea și cred că dacă ați fi rămas în stânga mea, ați fi aplaudat a, a, discursul domnului Verhofstadt, a, a, care spunea pe șleau ce gândește despre Consiliul European. Și de faptul că faceți ca solicitanții de azil să treacă prin multe riscuri. Dumneavoastră aveți acum alt uh, lider politic, uh, nu mai este domnul Verhofstadt, care dorește ca fluxul de migranți să se reducă la zero. Și vreau să vă întreb un lucru, doamnă ministru. Dumneavoastră doriți uh, să avem securitate pentru refugiați sau doriți în special ca acești refugiați să nu ajungă aici? Turcia poate să se lupte cu sirienii Însă nu vi se pare că aceasta va duce la și mai multe embarcațiuni care să vină spre noi? Mulțumesc și acum domnul Royal. Domnule președinte, o observație prealabilă. Ehm, nu cred că Uh, trebuie să mai pun și eu uh, un lemn pe foc în ce privește criticarea uh, drepturilor umane, drepturilor omului și libertății prețe în Turcia. Totuși, vă spun că mă sperie cu adevărat dezbaterea de azi, pentru că de când am început această dezbatere privind um, refugiații, criza migranților, întotdeauna se amintesc doar greșelile pe care le-am făcut. Că am făcut cu greșeli în legătură cu atitudinea uh, Ungariei, de pildă, a ridicării de diferite garduri uh, de către anumite state membre și toată lumea a fost criticată, uh, cu toate că eu, sincer, trebuie să spun că uh, acest model care ne-a fost prezentat uh, luni este un prim pas pe o posibilă soluție uh, care să permită uh, accesul unor reali Uh, refugiați în Europa și este și o, un prim uh, pas pentru a com, combate uh, traficanții de ființe umane. Sigur că nu este o soluție perfectă, nu există o soluție 100%, dar dacă lucrurile vor fi uh, continuate așa cum au fost pregătite luni, atunci cred sincer că s-ar putea uh, un succes adevărat în ce privește contracararea acestui fenomen. Vreau să mulțumesc Comisiei și tuturor celor care au contribuit la această soluție, pentru că să vorbește în gura mare provocare, să critici e ușor, dar în sfârșit s-a ajuns la o poziție comună. Noi criticăm pe cei care sunt egoiști și care nu pot cădea de acord în nicio privință. Dar iată că acum au găsit un consens și nici măcar nu s-a spus că este o chestiune finală. Mai am întrebări și în legătură cu liberalizarea regimului vizelor, dar e, vreau să spun acelora care au colaborat la Consiliu, la Comisie, e, e, tuturor celorlalți negociatori să continue e, să Uh, ia atitudine și să investească efort și timp în această chestiune. Da? Am putea să spunem de pildă Turcei, puteți continua, uh, sunteți pe un, uh, drumul cel bun, ați făcut măcar primul pas, trebuie să mergeți însă mai departe. Deci eu sunt cu toate problemele, sunt optimist și voi rămâne așa. Da? Trebuie să facem ceea ce trebuie făcut și nu trebuie să scădem din exigențele noastre. Mulțumesc. Erol, there are three for you. Domnule Roel, trei cartonașe albastre pentru dumneavoastră. Sunteți uh, foarte popular astăzi. Mr. O'Flynn, then Mr. Frunzulica, then Ms. Uh, Grapini. Mr. Frunzulica, please. Domnule Frunzulica, Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimate coleg, oare acordul cu Turcia are părți bune și părți uh, mai proaste, după părerea mea. După cum știți, vom aloca 6 miliarde de euro din banii uh, contribuabililor europeni. Nu mă auziți? Mă auziți? Pentru că părea că nu. Probabil că știți, contrabandiștii și alții vor găsi alte căi și mijloace prin care să aducă migranții în Europa. Nu credeți că până la urmă, în cel de-al 12-lea ceas, Uniunea Europeană ar putea avea nevoie de o curte specială care să uh, apere frontierele externe ale Uniunii Europene? Domnule Roil. Roil. Both. Ok. Ms. Grapini domnule președinte stimate coleg ați arătat că sunteți mulțumit de ceea ce face comisia. vă aduc în fața dumneavoastră un recent sondaj în care cincizeci și doi din europeni nu înțeleg politica instituțiilor europene. care credeți că este uh, drumul și care este înțelegerea despre care ați vorbit dumneavoastră aici? În primul rând, mi se pare că avem de face cu un progres, nu 100% uh, perfect. E vorba de limitarea numărului de refugiați, de transportul acelor refugiați care au nevoie de noi uh, pe o cale legală și faptul că oamenii care vin încoace nu mai trebuie să își riște viața este un progres. Și căile care au fost încercate până acum de a închide granițe, de a construi garduri, a fost un nonsens și ceea ce facem acum este mai bine. Domnule Royal, mai avem și pe domnul Flanagan pentru dumneavoastră. Eh, Mr. Eh, Royal. Domnul Royal spune că nu e o situație perfectă. Firește, nimic nu este perfect. E greu să atins spre perfecțiune. Însă, ni se sugerează să facem afaceri cu un om, un lider al unui stat, care vorbește favorabil despre uh, forma de guvernământ a lui Adolf Hitler și despre structura acestei forme de guvernământ. Bineînțeles că nimic nu e perfect, dar poate ar trebui să avem niște standarde mai înalte atunci uh, când avem de-a face cu un astfel de om. Glauben Sie nur, dass mich das auch stört Credeți-mă că mă deranjează și pe mine acest lucru, dar uneori trebuie găsite căi. Ce să facem? Să continuăm ca până acum? Să-i lăsăm pe refugiați să moară în uh, aceste bărci improvizate doar pentru a avea dreptate din punct de vedere moral? Misiunea noastră este de a ajuta concret și în acest sens trebuie uneori să-ți deschizi și pormoneul. Domnul Fleckenstein. Domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi, Domnule Roil, vă dau puțin dreptate în ceea ce ați spus și eu am pentru prima dată o undă de speranță că atunci când uh, dirijorul își ridică bagheta, nu toate cele 28 de state Uh, vor uh, intona la unison, dar e vorba de piesa pe care trebuie să o joace. Și trebuie să vă spun că domnul Verhofstadt și alții au uh, dreptate cu critica pe care o exprimă, dar trebuie să dăm dovadă și de pragmatism. Și văd pragmatism în abordarea cu Turcia, dar consider că trebuie clarificate și chestiunile rămase în discuție și trebuie să beneficiem de mai multe informații în acest sens. Care este conținutul acestui plan de acțiune? Cine primește bani pentru ce anume? Și cum ne asigurăm că uh, verificarea individuală în solicitările de azil nu va fi uh, subminată? De asemenea, trebuie să spunem clar că așteptăm din partea guvernului turc să înapoieze imediat mass media care a fost uh, <clears throat> atacată și confiscată. Și nu trebuie să-i uh, uh, lăsăm uh, fără protecție nici pentru pe cei care speră la un viitor mai bun. Dar uh, în negocierile cu Turcia, dacă nu se va deschide și capitolul 23 și 24, atunci nu veți avea parte de susținerea mea. Domnul Coleman. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă mă gândesc acum la acest cu summit cu Turcia, îmi vine în minte următorul citat. Dacă cineva este de acord în principiu cu ceva, nu are de gând uh, să modifice concret ceva. Și cred că așa trebuie privite lucrurile. Pentru că trebuie să ne temem de faptul că din acest motiv acest acord nu conține niciun fel de detalii, nu știm uh, ce ne așteaptă la modul concret. Această criză majoră însă necesită concretețe la urma urmei. Nu avem nevoie doar de uh, diferite etape, ci de un concept clar care trebuie să conțină informații cu privire la câți refugiați sunt dispuși să statele membre să preia Asta este până la urmă nucleul discuției și degeaba încercăm să nu menționăm acest lucru. Sigur că este nevoie de susținere pentru refugiați, dar trebuie întrebate statele membre de câtă disponibilitate pot da dovadă în acest sens. Eu cred că oamenii care fug din uh, țara lor au uh, mai mult uh, de așteptat din partea noastră și nu doar o lume fățarnică. De aceea, haideți să luptăm împreună pentru un uh, pachet uh, complet. Domnul Ali. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, dacă ne gândim la evoluția relațiilor dintre Uniunea Europeană și Turcia, poate ar trebui să ne gândim că partenerul nostru, Turcia, este un partener pe termen lung, uh, nu pe termen scurt. Trebuie să ne gândim uh, că uh, partenerii noștri turci sunt sinceri și își doresc și ei o cooperare uh, avantajoasă reciproc. Singura cale de a supraviețui într-o astfel de criză este să păstrăm relații strânse, cordiale și să acționăm împreună pentru a face față provocărilor. În acest context, soluția uh, Turciei pentru criza refugiaților este indispensabilă. Cooperarea cu Turcia chiar este de interes pentru noi. Din această perspectivă, nu este productiv să ne concentrăm atenția doar uh, pe o distribuire a fondurilor. Trebuie să începem cât de repede să uh, punem în aplicare planul de acțiune comun Uniunea Europeană-Turcia pentru a securiza frontierele Uniunii Europene. Este foarte important pentru noi ca europeni uh, să găsim o poziție unificată cu Turcia pentru a face față provocărilor. Uniunea Europeană trebuie să exporte securitate, altfel uh, uh, riscăm să importăm uh, insecuritate. Mulțumesc. Domnul Ferreira. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule comisar, ceea ce s-a întâmplat la summitul cu Turcia și ceea ce se întâmplă la următoarea reuniune a Consiliului ne reamintește de momentele cele mai întunecate din istoria Europei, dată fiind această dramă care afectează milioane de oameni în care Uniunea Europeană are și o responsabilitate directă și una indirectă. Sunt oameni care fug de război, de teroare și de sărăcie și Uniunea Europeană pune în mișcare mașina de război a NATO pentru a intimida aceste grupuri de refugiați. Există o dimensiune morală și etică care este total uitată. Asta este natura decrepită a Uniunii Europene, creșterea discursului xenofob, totalitar, autoritar se face simțită și avem un risc, există un risc foarte mare ca toate aceste lucruri să uh, se întoarcă împotriva noastră. Însă este, îi condamnăm pe sute de mii de oameni uh, să încerce să uh, traverseze către, către Europa în alt fel. Nu știu cum veți putea dormi liniștiți noaptea pentru că veți fi responsabili pentru această tragedie. Domnul Butikofer. Așa numita criza a refugiaților este într-adevăr o criză a solidarității europene, a Um, conștiinței de sine europene și a umanității europene. Summitul UE-Turcia din 7 martie nu a adus o îmbunătățire a acestei situații de fapt, ci din potrivă. Asta acest lucru ni l-a demonstrat și domnul Dombrovski în această dezbatere, care a avut greutăți în a aborda această tematică, la fel ca și reprezentanta președinției olandeză, care a evitat să folosească cuvintele refugiați și azil. Mai e vorba doar de migranți ilegali. Limba poate fi elaboratoare, dar poate și fi și violentă. Cei care văd în refugiat doar un migrant ilegal se decide pentru cea de-a doua opțiune. Toată lumea vorbește de o soluție europeană comună. Măcar atât a atins doamna Merkel. Însă Europa refuză în continuare să-și asume această obligație și își pierde astfel capacitatea de influență la nivel uh, global și își pierde până la urmă și demnitatea domnule președinte domnule comisar doamnă ministru domnul Dubrovski, vicepreședintele comisiei a spus că luăm niște decizii politice. Așadar, votanții noștri uh, vor putea evalua consecințele. Așa ar trebui să stea lucrurile. Important să înțelegem ce doresc votanții de la noi. Am traversat crize după crize, economică, demografică și așa mai departe. Iar acum avem 4,5 uh, milioane de șomeri uh, mai tineri de 25 de ani și pe deasupra avem și o criză a migrației. Sunt exemple pentru a demonstra uh, însă că putem să ne descurcăm destul de bine în anumite situații, de exemplu criza economică. În ceea ce privește semestrul european, eu cred că e important să vedem uh, în ce situație se găsesc uh, statele. Uh, și pot să spun că Ungaria, care a fost aproape de eșec, poate să aibă rezultate bune și creștere. Și de asta sunt mândră. În ceea ce privește Ziua Internațională a Femeilor, nu există o mare diferență între salariile femeilor și bărbaților în Ungaria. Iar acum trebuie să vorbim despre criza migrației. E bine, cred că acordul de luni nu este perfect, însă sunt de acord cu domnul Royle că n-ar trebui să ne prângem, ci că ar trebui să căutăm uh, soluții. Asta trebuie să facem. Trebuie să consolidăm uh, controlele la frontiere, trebuie să închidem uh, anumite frontiere, cum spunea și domnul uh, Weber, dacă e cazul, trebuie să ridicăm și garduri. Însă mai sunt și alte chestiuni, cele legate de liberalizarea vizelor pentru Turcia. De ce nu vorbim despre Ucraina? Cum ne gândim să rezolvăm această problemă? Uh, o persoană uh, în Turcia, o persoană spre Europa. Unde există vreo garanție, domnule comisar, că vom folosi fondurile disponibile uh, adecvat. Nu avem nevoie de soluții uh, înguste, ci de soluții care să vizeze o perioadă mai lungă de timp. Cred că totuși a făcut un pas în direcția cea bună. Mulțumesc. Doamna Galpelci, există un cartonaș uh, albastru. Doriți să răspundeți? Din partea domnului Uieri. Însă vreau să spun încă o dată că uh, cartonașul albastru vizează doar întrebări, pentru că mulți membri folosesc acest uh, cartonaș albastru pentru a ține discursuri și se adresează întrebările după discursul colegilor. Aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles că nu puteați să știți ce întrebare aveam de gând să întreb. Aș dori să Întreb pe vicepreședintele Parlamentului European, care este vicepreședintele partidului domnului Orban, domnul Orban, care a participat la summit spunând că nu ar trebui ca Ungaria să se transforme în Europa. Ce înseamnă acest lucru? Cum trebuie să interpretăm acest lucru? Trebuie să urmăm uh, sistemul Erdogan sau lui Putin? E bine, ați fost uh, avertizat de către președinte pentru că nu știați despre ce urma să vorbesc eu și deja vă ridicați uh, cartonașul albastru. Este bine să ascultați ceea ce am de spus și după aceea să puneți întrebarea. Ați uh, pus o întrebare care era pentru prim-ministrul Ungariei deci nu ave- și nu aveți posibilitatea să o faceți. Eu cred că uh, summitul de luni este un pas în direcția cea bună. Eu cred că protecția granițelor Europei, uh, și închiderea lor este un pas bun în direcția cea bună și cred că în loc de declarații responsabile ar trebui să avem o direcție comună și protecția Ungariei este și în interesul guvernului maghiar. Vreau să uh, vorbesc în legătură cu situația de dinainte de 2010. Atunci, eu, eu nu vreau să mă întorc la epoca coaliției dumneavoastră din, de, dinainte de 2010. Doamna Piri. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană și Turcia au nevoie una de alta pentru soluționarea crizei refugiaților. Acest lucru nu înseamnă oprirea fluxului, ci o abordare prin care povara să fie împărțită în uh, comun. Actuala soluție nu oferă o soluție și pentru criza umanitară cu care ne confruntăm. Cum anume pot uh, ajunge 28 de șef de state uh, membre la o soluție care să presupună ca primirea altor refugiați să presupună uh, întoarcerea altora. Uniunea Europeană s-a plasat într-o poziție foarte slavă, slabă menținând acest dialog cu Ankara bazată pe numărul de refugiați care ajung pe insulele greșești. Chestiunea drepturilor omului se adaugă apoi mai târziu. Este o abordare greșită care se bazează și pe încălcările drepturilor omului și a libertății presei în Turcia. Uh, într-o Turcie în care 365 de mii de uh, curzi au trebuit să-și părăsească uh, casele. Europa nu poate să nu acorde atenție și acestui fapt. Pentru a soluționa criza refugiaților trebuie să dăm dovadă și de o împărtășire a poverii cu poporul turc, care până acum și-a asumat cea mai mare parte a acestei poveri. Domnul Petrov. Mulțumesc. În ciuda așteptărilor noastre, Summitul recent uh, s-a încheiat cu un eșec uh, fantastic pentru Uniunea Europeană, care a permis uh, Turciei să preia conducerea, deși Donald Tusk încearcă să modifice realitatea, spunând că imigrația ilegală în Europa a luat sfârșit. Domnul Juncker spune că summitul a fost de fapt un succes și spune că a reprezentat o adevărată revoluție Însă, noi solicităm Turciei în continuare să uh, facă câte ceva, ori ea își folosește acum uh, puterea de negociere. Vorbim despre miliarde de euro, vorbim despre liberalizarea vizelor pentru turci și uh, o perspectivă uh, europeană. Uniunea Europeană, practic, a fost forțată să accepte un astfel de compromis. Astăzi, uh, președinția ne spune că ar trebui să grăbim schimburile de 1 la 1, iar Întrebarea mea pentru dumneavoastră, doamnă ministru, e următoarea. Dacă mai vorbim despre astfel de schimburi, la câți imigranți ne mai așteptăm în Europa ca rezultat? Uh, domnul Weigl. Spoștovanii colegi, Stimați colegi, suntem într-o situație în care problema refugiaților, solicitanților de azil și a migranților și suferința lor nu este doar o problemă de ordin moral care ține de compasiune, ci pentru că este un lucru pe care îl resimțim cu toții. Este vorba și de capacitățile noastre și de responsabilitățile politice, capacitatea Europei de a fi unită și eficientă. Dacă lăsăm deoparte vinovăția și responsabilitatea noastră pentru tragediile din Orientul Mijlociu, trebuie să vedem că Turcia are un rol cheie în această criză. Nu putem să acceptăm uh, Eh, regimul autoritar al lui Erdogan și arestarea eh, jurnaliștilor și presiunile puse asupra mm, mass media, însă avem nevoie de Turcia ca partener astăzi și mâine. Nu este o negociere, este vorba de interesele Europei și un stat important care are interese proprii în acest moment. Ar fi fost mai ușor dacă Europa ar fi, și-ar fi clarificat atitudinea în legătură cu torcii Turcia în prealabil, pentru că în momentul de față nu este momentul cel mai oportun. Vă mulțumesc, doamna Albiol Guzman. Acordul Uniunea Europeană-Turcia, pentru ca Turcia să reprezinte un zid al Europei, periclitează drepturile omului. Pentru 6 miliarde de euro vindem persoane. Cât eh, valorează un suflet de om? 1000, 2000, 3000 de euro? Care este prețul? Acest acord condamnă refugiații uh, la supraviețuirea într-o gaură neagră. Nimeni nu știe ce se va întâmpla cu acești oameni. Noi plătim și uităm. Îi lăsăm în anumite tabere, în condiții inumane, victime ale războiului sau ale foametei. Noi plătim o factură și se ocupă Turcia de uh, munca murdară. Într-adevăr, Eh, Turcia se transformă în frontieră atâta timp cât Uniunea Europeană se uită în altă parte în, în timp ce se masacrează poporul turc și se uh, încalcă drepturile omului în Turcia. Este vorba de o încălcare a convențiilor de la Geneva. Nu se pot lua persoanele din Siria și Afganistan și să se eh, trimită înapoi în Turcia. Acest lucru contravine acordurilor internaționale în legătură cu drepturile omului. Toți cei care vor lua aceste decizii vor fi judecați într-o zi. Doamna ne- domnul Nedermayer. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, dragi colegi. Voi începe cu migrația și Turcia. Eu cred că un plan european care, la care vor subscrie toți participanții ne va aduce mai aproape de o soluție. De asemenea, sunt de acord că negocierile cu Turcia reprezintă o parte importantă a acestui plan. Are multe limitări, așa cum a spus și președintele nostru, dar este extrem de important. Trebuie să fim sensibili și la valorile noastre. Mă miră discuția despre bani. Banii uh, pentru refugiații din Turcia sunt importanți, dar sunt justificați atunci uh, când sunt distribuiți în mod uh, corect. Să nu uităm că acordul cu Turcia este doar o parte a planului cu, odată cu închiderea rutei prin Balcan, probabil se vor folosi mai mult alte rute și trebuie să fim pregătiți și de acest lucru. A doua parte a intervenției mele se referă la ceea ce a spus domnul Dombrovski. Economia globală este un aspect important, trebuie să analizăm cu atenție ce se întâmplă și în relația cu China, dar <clears throat> mai important pentru Uniunea Europeană este situația la nivel intern, cererea și la nivel intern, care trebuie stabilizată. Este un criteriu primordial pentru asigurarea locurilor de muncă și a competitivității noastre. De aceea, respectarea regulilor, inclusiv a celor incluse în semestrul european, reprezintă o prioritate cheie și domnul comisar are toată susținerea mea în implementarea acestora. În final, aș dori să menționez o chestiune care nu se află pe ordinea de zi, situația în Ucraina de Est, care se înrăutățește, se intensifică luptele, viața oamenilor se înrăutățește și este o zonă de instabilitate foarte apropiată de Uniunea Europeană. Trebuie să reflectăm acest lucru mai mult în politicile noastre și în acest sens trebuie normalizate și relațiile cu Rusia, pentru că Rusia reprezintă un partener important în acest sens. Doamna Ghion. Mulțumesc. E clar că putem uh, uh, comenta acest summit, pentru moderați uh, s-a ajuns la un zâmbet. Pentru alții, la îngrijorări, fac parte din doua categorie. E clar că trebuie să uh, ne gândim puțin la impactul orientărilor acestor negocieri. Uh, practic, uh, să ne gândim la efectele închiderii rutei balcanice. Pentru că, dintr-o dată, Grecia este pusă sub presiune și apoi sufocată. Explicați-mi mie cum eliminarea Schengen printr-o decizie unilateral, unilaterală a unui stat poate să dea rezultate. În ceea ce privește Turcia, e clar, este vorba despre un partener în regiune regiune și avem nevoie de relații cu acest partener, însă trebuie să căutăm soluțiile în altă parte. De asemenea, putem să le găsim chiar și în cadrul Uniunii Europene. Uh, iar uh, Asta câtă vreme uh, avem criterii clare pentru partenerii noștri și încercăm să rezolvăm criza. Să nu uităm de principiul solidarității. Până la urmă, Uh, principiul reinstaurării sirienilor în Uniunea Europeană pe uh, baza raportului 1 la 1 uh, este nedemn, pentru că sirian trebuie astfel să se nece pentru ca altul să intre în Europa. E ceva ce nu ne putem imagina. Legalitatea unui astfel de căi și aplicabilitatea sa rămân a fi demonstrate. În numele real politicului, statele membre sunt gata să se așeze pe anumite principii și să închidă ochii la ceea ce se întâmplă în ceea ce privește mass media, să spunem în Turcia, în ceea ce privește amenințele la sistemul judiciar sau uh, aducerea în închisoare a anumitor profesori universitari. Până la urmă, poate ar trebui să uh, nu uităm că trebuie să fim solidari, dar că riscăm să ajungem la un eșec. Domnul Trebesius. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Merkel, avea să aibă dreptate. Iată că se conturează o soluție europeană, doar nu cea pe, la care se gândea cancelarul german. Uniunea Europeană a a uh, pus capăt acestei politici a liberei treceri. Multe state membre au a, uh, inițiat acest lucru și au arătat astfel că Germania a eșuat. Doamna cancelar, care și-a deschis granițele anul trecut, a afirmat clar că nu este de acord cu demersul Austriei, dar Austria s-a consultat cu cererile din regiune și care fac tocmai ceea ce se solicita anterior, a proteja granițele. Și acum uh, ni se spune că Turcia este un nou partener care nu privește uh, cu ochi prea bun libertatea presei și drepturile omului și acum vrea să aibă chiar negocieri de aderare. Iată că această atitudine trebuie pusă sub semnul întrebării. Uh, Întrebarea este dacă aici se sacrifică doar uh, valori germane sau valori europene pentru a-i determina pe unii să facă acțiuni de care uh, nouă înșine ne e frică. Când a ajuns la Consiliul European, prim-ministrul turc se aștepta poate să se întâlnească cu guvernul Europei, însă s-a regăsit într-un mare bazar șefii de state și de guverne incapabili să decidă uh, și să se apuce să se târguiască. Iată-ne astfel în fața șantajului Turciei, care vrea să intre cu un picior în Turcia. Uh, cheltuim energii considerabile pentru a găsi răspunsuri de circumstanță. Însă care este rezultatul pentru ca Turcia să ne păzească frontierele? în condițiile în care încă nu avem o politică de azil europeană. Europenii nu au nici măcar o politică externă credibil, credibilă pentru a sfârși conflictul din Siria. 3 miliarde pentru Turcia, cât pentru Liban și cât mâine pentru reconstrucția Siriei. Mi-e rușine de această Europa. Mi-e rușine de lipsa de voință de care dăm dovadă. Trebuie ca Europa să uh, își reia locul în istoria Europei. Uh, Consiliul de mâine este o dată istorică. Onorevole Rangel, vi prego. Domnule Rangel, vă rog uh, respectați timpul de vorbire pentru că la ora 13 începem votul. Mulțumesc, domnule președinte hoje, neste exato momento em que estamos aqui a falar. Vă mulțumesc. Astăzi, chiar acum când dezbatem, un nou președinte portughez tocmai și-a asumat funcția. Discursul său inaugural a exprimat foarte clar apărarea anumitor valori și pe care eu cred că ar trebui să le apărăm aici în ceea ce privește criza refugiaților, și anume valorile umanitare, valorile pe care le-am moștenit în proiectul european Asta înseamnă, în primul rând, că trebuie să primim oamenii cu o abordare umanitară și să susținem Grecia. M-am bucurat că în această reuniune a Consiliului, în final, fondurile vor fi mobilizate către Grecia. De asemenea, mi se pare foarte important să recunoaștem faptul că NATO, în răspunsul său de urgență, va asigura controlul frontierelor și, mai important, este că în 17 și 18 martie, Consiliul va uh, începe lucrările către o autoritate europeană pentru pasă de coastă. Este un pas uh, foarte important în securitatea și apărarea Europei. Vă reamintesc că în ultimul studiu efectuat de uh, Fundația Bettelman s-a descoperit că 79% dintre europeni sunt pentru o pază de coastă și de frontieră europeană și vor o abordare comună pentru azil în Europa, nu o politică națională de azil și nu o abordare comună a politicilor de azil, ci o politică și o procedură comună de azil europeană pentru cele 29 de state membre și nu doar pentru unul, două sau trei. 80% din europeni își doresc o asemenea abordare. Chiar Uh, și în statele de la Visegrad, care uh, sunt destul de reticente în legătură cu aceste uh, aranjamente. Și acolo există o susținere de 60-70%, deci cred că la următoarea reuniune a Consiliului nu există niciun motiv să nu ne apărăm valorile noastre, mai multă securitate și mai multă umanitate. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Toia. Mulțumesc, domnule președinte. Această Europa divizată este, prin urmare, slabă și nu negociază de pe poziții de egalitate cu Turcia. E nevoie de un acord pentru a limita valul de refugiați. Dar să nu uităm că o soluție externă nu ne degrevează de obligația noastră de ospitalitate. Acest acord ni se pare astfel foarte critic și cu multe ambiguități. În primul rând, și mă refer la Comisie și la Consiliul care sper că mă ascultă, solicitarea de a înainta cererile de azil din taberele din Turcia este acceptabilă doar în condițiile în care procedura și alegerea ar fi sub responsabilitatea europeană, cu un rol al organizațiilor internaționale. În al doilea rând, trebuie să fie clar, stimată reprezentantă a Olandei și a președinției Consiliului, Acordul nu trebuie să privească refugiații care au ajuns deja în Europa. Nu vom putea accepta niciodată să îi reîntoarcem în Turcia pe refugiații care sunt deja în Grecia după un parcurs infernal. Ar fi crud și contrar oricărui principiu uman și o violare a tuturor convențiilor internaționale. S-ar, ar fi ca atunci când uh, copiii se joacă și trebuie să uh, reînceapă jocul de la zero. Noi nu putem fi de acord cu un astfel de demers. Onorevole Zaradil. Domnul Zaradil. Domnule președinte, dați-mi voie să spun două lucruri în legătură cu acest summit. Mai întâi încep cu aspectul pozitiv. E bine că am putut vedea un anume efort de a separa sirienii de alți refugiați și de a separa pe cei care fug de război, de cei care sunt migranți economici. Prin urmare, se face o încercare uh, de a ajuta pe cei uh, din Turcia și de a preveni uh, ca 3 milioane de oameni să meargă mai departe în Europa. Este bine că ei vor putea avea acces la piața muncii din Turcia. Firește, asta va costa Europa ceva, însă trebuie să facem cât se poate de multe pentru a păstra acești oameni acolo, astfel încât ei să nu se miște în masă spre Europa. Iar acum, veștile proaste. S-a făcut uh, o încercare de a avea un comerț de unul la unul, unul pentru uh, unii cei dislocați din Turcia și, în al doilea rând, alte categorii de persoane. Însă, uh, practic, uh, noi încercăm din nou să amestecăm uh, în treburile interne ale unui stat și, până la urmă, ne ocupăm de un fel de inginerie socială. Câtă vreme nu dăm dovadă de solidaritate și soluții comune, asta este inacceptabil. Sommer. Doamna Sommer. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, dragi colegi, avem o politică comună în domeniul azilului și migrației și legislația aferentă. Problema este că multe dintre statele membre nu sunt dispuse să respecte legislația europeană pe care uh, au subscris-o și nici să respecte legislația internațională. O ignoră pur și simplu și de aceea ne aflăm astfel în situația uh, în care ne aflăm astăzi cu refugiații. Și în această situație depindem de acest uh, ofertă din partea Turciei de a reține refugiații, de a-i lua înapoi și de a face schimb cu ei. Este oare un plan diavolesc, respectă legislația internațională și uh, la cât va trebui să, la cât va trebui să renunțe Uniunea Europeană pentru a intra în acest joc? Este un joc nedemn și responsabilitatea revine celor state membre care nu au dorit să preia refugiați. În primul rând, Austria, care a declanșat o cascadă în ceea ce primește refuzul de a prelua refugiați și care contravine legislației internaționale. Și sigur că Turcia cere fonduri în acest sens, e normal. Însă Dragi colegi, ce înseamnă 3 miliarde de euro? Da, par, pare mult, dar dacă ne gândim la câți bani s-au dus deja în Grecia, 6 miliarde nu mai reprezintă absolut nimic și nu reprezintă mare lucru nici uh, în comparație cu un scenariu în care toți acești refugiați ar veni la noi. Nu, nu este un scenariu frumos de a plăti bani pentru a nu primi refugiați. Dar iată că mulți uh, populiști din partea dreaptă a acestei săli uh, au dus uh, până la urmă, au contribuit la această soluție pentru că în multe state membre sunt și la guvernare și iată că de aceea am ajuns la această soluție de care trebuie să ne fie rușine. Și, dragi colegi, este misiunea acestui Parlament să se asigure că acest acord care va fi semnat cu Turcia de, să fie în conformitate și cu valorile europene. Noi răspundem de politica europeană. Fără noi nu există o liberalizare a vizelor pentru Turcia. Să nu uităm că responsabilitatea ne revine și nouă. Doamna Zipel, cum procedăm noi cu refugiații? Da, și în afara Europei pot exista locuri sigure pentru uh, Uh, refugiați. Însă rezultatele de luni și știrile actuale duc oarecum la concluzia că Europa se închide. Ruta balcanică se închide din Marea Egee, refugiații ar urma să fie trimiși înapoi în Turcia și, în schimb, relocarea refugiaților spre Europa este o chestiune deschisă. Unele state ne fac șantajabil și Turcia folosește acest lucru. Și de ce? Pentru că politicienii de la nivel național se uită la partidele de dreapta sau chiar se dau ei mai la dreapta în loc să militeze pentru drepturile omului. Și asta în defavoarea miilor de cetățeni care lucrează voluntar pentru primirea refugiaților. Rezultatul summitului de săptămâna viitoare trebuie să vină cu o soluție echitabilă pentru refugiați și pentru respectarea drepturilor omului. Doamna Șuiță. Mulțumesc. Pot să spun că zilele acestea în presă am uh, văzut uh, știri pozitive legate de faptul că ruta balcanică va fi încet închisă, uh, pentru că țara mea face parte din ruta balcanică. Însă să fim conștienți de faptul că vorbim despre o mare tragedie umanitară și nu există motive să ne bucurăm prea mult zilele astea. Domnul Tusk a spus că uh, refugiații care ajung în Europa uh, n-ar trebui să aibă încredere în contrabandiști, însă până la urmă haideți să ne dăm seama că vorbim despre milioane de oameni, bărbați, femei, copii. Prin urmare, eu nu cred că am ajuns la un uh, acord perfect, ci la unul care trebuie să devină mai concret prin summit viitoare. Sper că vom reuși să obținem asta. Până la urmă nu vorbim despre un cec în alb, pentru că știm exact ce se întâmplă în Turcia. Ar trebui să uh, separăm negocierile pe care le poartă Turcia cu Uniunea Europeană legate de calitatea sa de potențial membru al Uniunii Europene de tot ceea ce are legătură cu criza migranților. Trebuie să dăm atenție uh, sporită problemelor uh, cu mass media, de exemplu. Sunt de acord că imigrația ar trebui legalizată și că mai multe fonduri, acum vorbim de 6 miliarde, uh, din partea tuturor statelor europene ar trebui să ajungă în uh, Turcia. Cred că asta ar trebui să fie calea obișnuită, calea cea mai bună. Orice altceva ar fi o greșeală. Trebuie să revenim uh, la controlul frontierelor externe ale Uniunii Europene. Chiar sper că acum ne îndreptăm spre o soluție concretă. Restul uh, n-ar avea sens. Însă, în ceea ce privește Grecia, cred că trebuie să ajutăm această țară. Grecia nu poate deveni o cușcă. Ar trebui să ajutăm Grecia să iasă din această problemă uh, în care a intrat din cauza poziției sale uh, geografice. Dinamia Domnul Papadakis, este foarte clar, domnule președinte, că Europa nu are forța și modalitatea de a face față uh, uh, problemei refugiaților. Este îngrijorător că uh, Turcia ne șantajează prin domnul Erdogan. Asistăm aici la o târguială de cea mai joasă speță în care sacrificăm toate valorile noastre din motive care ne scapă. Și totul pentru că Europa nu mai funcționează pe baza valorilor și principiilor pe care a fost fondată, ci pe baza intereselor particulare. S-a uitat de mult timp despre interesul european, se apără doar interesele naționale, se ridică bariere, garduri și sute de mii de oameni uh, sunt lăsați de izbeliște în Marea Mediterană sau în tabere de refugiați. Trebuie să continuăm cu proiectul unificării europene. Trebuie să decidem că să acceptăm refugiații care vin pe căi legale, terestre, pentru a face față acestui fenomen inuman al traficului de ființe umane. Mulțumesc, domnul Kefalogianis. Mulțumesc, domnule președinte. Problema refugiaților nu este doar una europeană, este o problemă internațională. Și de aceea, sigur, este necesar să găsim o soluție europeană, dar și una internațională pe baza deciziei Națiunilor Unite. S-a încercat un răspuns la isteric la această criză. De aceea avem nevoie de mai multă Europa, de o mai bună Europa, de o Europa mai consolidată și de o consolidare a instituțiilor noastre europene, la fel ca și o integrare economică și monetară. Negocierile cu Turcia sunt absolut necesare, însă nu dăm un cec în alb. Negocierile nu trebuie să fie ca într-un bazar oriental. Sigur că avem nevoie de o relație de parteneriat cu Turcia în toate domeniile și asta în strânsă cooperare cu toate statele membre. La fel de important însă este să uh, protejăm și granițele externe. În uh, declarația de la summit se face referire și la dreptul mării. Este o convenție internațională care în 1992 a fost semnată de toate statele membre, dar nu și de Turcia. Trebuie să revenim și la regulile spațiului Schengen. Ce facem acum cu țările de la Visegrad? Achiul comunitar este în pericol. Este necesar ca în interiorul Uniunii Europene să se ia o decizie care să se bazeze pe solidaritatea în Uniunea Europeană uh, și față de acele țări care sunt cele mai afectate. Probabil că uh, ați văzut și imagini despre situația din idomenii. Așteptăm ca summitul din 7-18 martie să vină cu o soluție, pentru că detaliile până la urmă sunt problema, așa cum au arătat și doamna Merkel și domnul Juncker. Domnul Garcia Doamna Garcia Perez. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acum o săptămână, domnul Tusk, domnul Tusk le spunea imigranților să nu vină în Europa. Acum am înțeles această amenințare incapacitatea de a gestiona această criză a refugiaților culminează cu un principiu de acord care încalcă drepturile omului, care tratează persoanele ca mărfuri și care utilizează Turcia ca un mare zid uh, spunându ne conștiința cu miliarde de euro. Am văzut imagini crude, uh, copii care au murit pe plajele noastre, uh, femeile asaltate cu gaze lacrimogene, Uh, părinți care își pierd copiii. Este de o adevărată dramă umană. Și care este soluția șefilor, șefilor noștri de stat să, ca toți acești oameni să se întoarcă în Turcia? Ce rușine! Parlamentul deja a demonstrat că se poate schimba această decizie. Vă rog, gândiți-vă la oameni și gândiți-vă să uh, redați Europei puțină demnitate care îi mai rămâne. Domnul Kelly. Uh, Am ascultat uh, această dezbatere și sunt oarecum uimit pentru că mă gândesc că dacă n-ar fi existat Uniunea Europeană, ce s-ar fi întâmplat acum în legătură cu migranții? Oare statele individuale ar fi încercat să ajungă la un acord cu Turcia? Oare Națiunile Unite uh, ar fi operit șase miliarde turcei? Oare situația ar fi fost mai bună sau mai rea? Răspunsul este că mai rea. Cel puțin în Europeană merită felicitată pentru că încearcă să uh, rezolve o problemă care nu s-a datorat uh, ei. Încercăm să oferim uh, sprijin celor care ne bat uh, la ușă din alte zone. Oamenii au vorbit aici despre raportul de 1 la 1 și l-au criticat. Dar cel puțin e vorba de un efort pentru a încerca să rezolvăm situația. 1 la 1 nu e uh, ceva de genul același tip pentru același timp. Nu e uh, uh, altceva decât un migrant legal, ilegal pentru unul legal, unul nereglementat pentru unul reglementat. Eu cred că acest lucru trebuie uh, luat în calcul. Pe 17 martie, când va fi și ziua națională a Irlandei, uh, uh, ziua Sfântului uh, Patrick, e bine, atunci noi am putea fi inspirați chiar de modelul Sfântului Patrick. Și așa ajung la nevoia de a asigura și controla frontierele noastre. Pentru că nu pot exista liberă circulație în Uniunea Europeană dacă nu avem Um, granițe controlate în totalitate în vremuri de pace sau uh, război. Acum, haideți să ne gândim puțin la cote. Dacă statele membre spun că există un număr maxim pe care pot sau doresc să îl accepte, atunci asta va dicta măsurile pe care le putem lua. Trebuie să fim practici, dorim să ajutăm, însă cel puțin facem un pas în direcția cea bună. Ori fără Uniunea uh, Europeană, uh, unde ne-am aflat cu această criză? Aceasta este întrebarea pe care ar trebui să ne o adresăm. Mulțumesc, domnule președinte siccome siamo in forte ritardo non Dar prin faptul că suntem în mare întârziere, nu mai pot accepta cartonașe albastre și de aceea vă propun să continuăm cu respectarea timpului de vorbire al Mulțumesc, domnule președinte. În 17 și 18 martie nu ne așteptăm să ni se spună că de Turcia depinde viitorul Uniunii Europene Trebuie să ne asumăm responsabilitatea. Nimeni nu se gândește probabil că acest flux de refugiați uh, va fi oprit doar prin trimiterea lor în Turcia. Dacă uh, deja Consiliul European arată acest lucru. Consiliul European de primăvară este un moment de întâlnire și domnul Dombrovskis a vorbit despre starea economiei europene. Trebuie să Uh, profităm pentru a scăpa de uh, politica de austeritate, pentru a uh, primi cu demnitate pe de o parte refugiații și pe de altă parte de a permite statelor care au nevoie de susținere pentru populație după ani de austeritate să o facă. Deci este vorba de o problemă economică, dar și apel la solidaritate, ceea ce presupune o capacitate de împrumut pentru a finanța această solidaritate. Domnul Cristoforo. Mulțumesc. Eu am convingerea că acest Parlament European, care reprezintă popoarele, va da un semnal clar, fără poziții ambigue, atât în ceea ce privește criza refugiaților, cât și Turcia. Problema refugiaților nu vizează doar Uniunea Europeană, este o chestiune internațională și celelalte state de la nivel mondial trebuie să susțină Uniunea Europeană în încercarea de a găsi o soluție la această problemă. Acum, în ceea ce îi privește pe traficanții de ființe umane și pe eurosceptici. Eu sunt convins că Uniunea Europeană va reuși să găsească o soluție. Acum, în ceea ce privește Turcia, ce a făcut Turcia până acum în problema refugiaților. Vă reamintesc că Turcia a fost parte din problemă pentru că pe baza politicii uh, duse a generat într-un fel această probleme. Refugiații nu vreau să rămână în Turcia și de aceea au ajuns în Grecia. Și acum constatăm că poziția Turciei față de Uniunea Europeană este una de șantaj pentru a își impune propriile interese. Trebuie să ajungem în situația în care să existe reguli clare. Turcia nu poate pur și simplu să ceară intensificarea negocilor de aderare și deschiderea de capitole. Știm care sunt regulile care guvernează un astfel de demers. Știm care sunt valorile europene și faptul că acestea nu sunt respectate în Turcia. Nu putem accepta acest șantaj. Dacă Turcia nu respectă acest acord, uh, cu, de pildă protocolul de la Ankara și democrația din Cipru, atunci Turcia nu este un partener demn. Domnul Niedermüller. A hétfői EU-török csúcs Mulțumesc, domnule președinte. Summitul de luni pare să ofere temeiul necesar pentru acțiunile noastre viitoare, însă uh, totul va fi lămurit pe 17 și 18 trebuie să ne gândim că trebuie să ajutăm uh, Grecia, însă sunt câteva compromisuri de neacceptat în acordul cu Turcia, uh, pentru că nu avem uh, curajul necesar uh, în politică uh, și pentru asta trebuie să ne confruntăm cu anumite state membre egoiste care uh, în mod egoist blochează politicile uh, Uniunii Europene. Se spune că Uniunea Europeană este incapabilă, însă e vorba despre aceste state membre care nu își uh, respectă decât propriile interese, încercând să blocheze acțiunea Uniunii Europene. Nu există nicio altă cale decât să ajutăm uh, Uh, la integrarea socială pentru a face ca sistemele europene să funcționeze. Nu putem crea uh, o Europa uh, xenofobă, pentru că altfel nu vom avea un viitor bun. Domnul Kellam. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministru, stimați comisari, domnilor comisari. Summitul de, de luni a fost cea mai puțin proastă soluție dintre opțiunile pe care le aveam Bineînțeles că trebuie să avem controle la frontieră pentru a ne asigura cine este, cine vine la noi. Trebuie să luptăm și împotriva celor care îi aduc pe acești oameni. Însă încurajez Consiliul să uh, înființeze zone sigure în Siria și salut mesajul care părea să uh, indice o asemenea direcție astăzi protecția frontierelor trebuie să fie o prioritate reală. Da, este nevoie însă de bani și de cooperare. În același fel, trebuie să pregătim ă, protecția granițelor de nord-est. Sunt milioane de rezidenți ilegali în Rusia și, după cum am văzut din exemplul finlandez, Rusia ar putea să facă o uh, în încercare de a destabiliza Europa dintr-o direcție neașteptată. În al treilea rând, pachetul pentru protecția datelor. Predecesorul dumneavoastră, doamnă ministru, uh, l-a promis uh, în decembrie și și-a îndeplinit această promisiune și ne așteptăm ca președinția daneză, să, președinția olandeză să continue cu această uh, implementare rapidă. Consiliul trebuie să ia o decizie acum pentru a nu întârzia lucrurile în timpul uh, lun, în timpul verii. Avem nevoie și o decizie urgentă în legătură cu acordul PNR, pentru că unele le leagă acest acord de finalizarea pachetului pentru protecția, protecția datelor. Toate aceste lucruri trebuie finalizate. Doamna Iotova. Петър Туск обяви в понеделник край на нелегалната иммиграция. Повече... Mulțumesc, domnule președinte. Cu acest acord uh, se poate ajunge la o stabilă pentru emigrarea ilegală. Însă acest acord cu Turcia nu va reduce presiunea migratorie. Nu știu care vor fi detaliile, dar în orice caz, între timp, mulți oameni suferă. Mulți refugiați se află în fața unor granițe închise. Cu această politică pompieristică nu putem avea succes. Cum va funcționa această schemă până la urmă, acest uh, târg 1 la 1? Care sunt garanțiile că Turcia va duce la o limitare a presiunii migratorii în condițiile în care în Turcia funcționează o economie paralelă, care până la urmă favorizează activitățile traficanților. Aceste chestiuni trebuie să-și găsească un răspuns. Domnule Vandovski, în această săptămână, în cele din urmă, am primit niște vești buni pe frontul migrației, după luni întregi de vești proaste care ne-au făcut să ne simțim neajutorați în cadrul instituțiilor europene și care au pus în pericol credibilitatea uh, Unii Europene și care au dat naștere mișcărilor populiste. De la bun început, uh, amenințarea aceasta a migraților a apărut de la uh, frontierele estice. Apoi, uh, în ceea ce privește uh, ce s-a întâmplat în Mediterana, uh, Malta și Lampedusa au fost uh, lăsate uh, singure în fața valului de uh, migranți. Apoi, uh, mulți sirieni s-au adunat în uh, taberele de refugiați din uh, Turcia, Liban și Iordania. E bine că vedem că apare un răspuns comun european la această problemă a migrației. Datorită acestui pas vom putea salva zona Schengen. Uh, e bine că uh, facem mai concretă cooperarea dificilă cu uh, Turcia și că facem ceva pentru a susține Grecia. Avem niște șanse acum să rezolvăm politic problema din Siria. Tusk, ca și președinte al Consiliului European, spunea că zilele imigrației legale în Europa s-au încheiat. Sper că are dreptate pentru că totul ne-a costat mult prea scump. Mulțumesc. Az Vă mulțumesc, domnule președinte instituțiile Uniunii Europene sunt în criză și dezbatem de trei ore și jumătate uh, rezultatul acestui summit, la care niciunul dintre noi nu a fost prezent, nici măcar vicepreședintele Comisiei nu a fost prezent. Așadar, ni s-au dat informații pe baza cărora nu putem să judecăm ce s-a întâmplat de fapt acolo. Câteodată, poate e mai bine să uh, fi să uh, să citești ziarele pentru că acolo primești mai multe informații decât uh, primești în calitate de eurodeputat. Cred că domnul Juncker ar trebui să fie aici. Uh, cel puțin o persoană care a fost prezentă la summit să fie aici alături de noi pentru că S-a spus că, criza, că Uniunea Europeană traversează cea mai mare criză de după cel de-al doilea război mondial. Este foarte adevărat și trebuie să luăm lucrurile foarte în serios. Vă mulțumesc, doamna Valențianu. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun că mi se pare lamentabilă absența președintelui Tusk și a domnului președinte Juncker de la această dezbatere. Este lamentabil chiar acum când mulți dintre cei care suntem aici considerăm că Europa își abandonează principiile și responsabilitățile. Preacordul pe care, despre care am aflat nu din informațiile Consiliului, ci din altă parte, acest acord este de legalitate îndoielnică și de o moralitate îndoielnică și de o eficiență îndoielnică. Este incredibil ca în acest text să nu apară nici o dată respectarea drepturilor omului și a demnității persoanei. Cum de a uitat acest mic detaliu? Singurul interes astăzi în Parlament este ca Consiliul, Comisia și statele membre să audă că aici sunt oameni care se gândesc la ceilalți și că le spunem cetățenilor europeni că există o altă Europa, diferită de cea pe care uh, o creionează ei la aceste consilii europene. Domnul Zorinio. Domnule președinte, acest Consiliu European s-a concentrat asupra migrației și a priorităților pentru uh, locuri de muncă, creștere și competitivitate. În acest context este important să nu venim cu o diagnoză greșită. Diagnoza este una clară. Uh, e clar că în Uniunea Europeană s-a extins o anemie care a dus la lipsa locurilor de muncă și ceea ce ar fi putut fi o cooperare europeană a dus la o criză de solidaritate. Trebuie să uh, susținem țările, ca, în special cele care sunt expuse unor șocuri uh, care țin de uh, mai multe uh, aspecte și aici trebuie să încercăm să combatem uh, dezechilibrele macroeconomice, dar în același timp se solicită reduceri bugetare foarte importante care până la urmă sunt uh, extrem de importante pentru a implementa aceste modificări. Aici e nevoie de viziune, de leadership și uh, de această dată avem nevoie ca lideri europeni să facă, facă față provocărilor. Domnul Sa- Sper că acordul la care s-a ajuns va ajunge până la urmă un acord uh, complet operațional, pentru că încă n-am văzut unul mai bun. Uh, însă trebuie să recunoaștem și anumite realități. Uniunea Europeană și Turcia au uh, interese care se exclud adesea reciproce, reciproc, dezechilibrate, diferite. Și asta și în ceea ce vește războiul din Siria. Această realitate a dat naștere la anumite ambiguități, ceea ce reprezintă un pericol. Aceste ambiguități sunt acute în acest moment și pot să ducă la un colaps. Turcia, uh, Uniunea Europeană e gata să ofere uh, Turciei fonduri uh, pentru refugiați și este în interesul acestora să plece însă o majoritate din Uniunea Europeană se opune uh, aderării Turciei. Eu unul sunt în minoritate în legătură cu acest subiect. Uh, și haideți să ne gândim puțin ce se întâmplă la uh, separatiști, cu separatiștii curs și cu tendințe tot mai autoritare ale uh, guvernului uh, Turciei. Cred uh, că până la urmă ar trebui să spunem lucrurilor uh, pe nume și să recunoaștem ce, diferențele existente în cele două părți. Domnul Picola. 6 godine Vă mulțumesc. După șase ani, războiul din Siria s-a transformat în cea mai mare criză umanitară de după cel de-al doilea război mondial și s-au creat probleme majore în funcționarea Uniunii Europene. Lucrul bun este că negocierile au devenit mai concrete acum pentru că avem un plan pentru rezolvarea crizei migranților. Salut anumite aspecte din acest plan, în special lupta împotriva uh, contrabandiștilor de ființe umane, însă nu cred că trebuie să devină o posibilitate de manipulare a crizei umanitare în interese particulare. Situația din Turcia, drepturilor omului din Turcia este, se înrăutățește dramatic de la o zi la alta. De astăzi, ruta balcanică s-a închis, însă oamenii sunt blocați la granița cu Macedonia, și statele de la granițele Uniunii Europene sunt uh, supuse unor presiuni majore care și acum sunt uh, fără apărare. Doamna Nina Gil, o altă săptămână un alt summit și încă nu am rezolvat criza refugiaților. O strategie de, pe termen lung este mai mult decât necesară pentru a rezolva problemele cu care se confruntă Grecia și alte state de intrare Eh, și, eh, de asemenea, relațiile cu Turcia. Mă preocupă prețul pe care îl plătim, nu în euro, ci prin faptul că ne-am compromis valorile din motive politice. Ce înseamnă că eh, închidem ochii atunci când se reprimă libertatea de exprimare în Turcia? Nu putem să ignorăm faptul că armata turcă aplică mm, o pedeapsă colectivă populației kurde din sud-estul Turciei. Trebuie să oferim uh, călătorii fără uh, oferirea, oferirea ridicării vizelor și folosirea acestor uh, favoruri ca monede de negociere corupe imaginea Europei și ne, ne ia toată demnitatea. Domnul Gramaticakis. Chis. Stimați colegi, stimați colegi, la soluționarea problemei refugiaților, cred că am ajuns până acum doar cuvinte frumoase care însă sunt uh, pedepsite de realitate. Sigur că o soluție presupune și o Turcia care să coopereze, spre deosebire de Grecia, care își respectă uh, Uh, obligațiile, Turcia nu a respectat acordurile existente și a venit cu solicitări uh, mereu noi, ca și într-un bazar oriental. Însă acest bazar se referă la vieți și la oameni. Cum poate răspunde Uniunea Europeană dacă vrea să aibă o abordare unitară și să-și mențină valorile? În primul rând, Uniunea Europeană trebuie să își accepte propriile obligații vis-a-vis -vis de refugiați. Cred că situația din Grecia arată foarte clar cât de mare este această catastrofă. Colaborarea cu Turcia în această chestiune reprezintă o condiție sine qua non pentru continuarea negocierilor de aderare. Nu poate fi pur și simplu cheia care deschide ușa spre calitatea de membru în Uniunea Europeană. Și aș dori să mai ofer un citat. Dacă nu ne ținem ochii deschiși și um, nu, avem, nu suntem conștienți de realități, atunci um, vom avea parte de un eșec. Igor, apropo... Doamna Post, Angela Merkel a spus uh, că negocierile uh, cu regimul Dogan au fost uh, bune. Asta este valabil doar în casa oglinzilor uh, europene. Luni a fost o zi bună pentru uh, comercianții din bazarul turcesc, uh, de asemenea și pentru cei care fac trafic de persoane, unul la unul, zic ei. Asta câtă vreme același număr de refugiați practic va ajunge în Europa, însă nu aceiași refugiați. Până la urmă nu facem altceva decât comerț uh, cu ființe umane, ori asta încalcă drepturile omului. Însă se pare că colegii din Consiliu și Merkel sunt gata să accepte astfel de uh, propuneri. Problema este că oponenții lui Merkel nu au găsit uh, soluții demne de a fi luate în calcul sau n-au găsit deloc soluții. Nu, ieri n-a fost o zi bună și a trecut ceva vreme de când a fost o zi bună pentru drepturile omului noi uh, ar fi trebuit uh, să acționăm cu înțelepciune, nu ca și uh, o statice a lui Erdogan. Domnul Gramaticakis. Mulțumesc, atât Parlamentul cât și atât în Parlament cât și în Consiliu sunt reprezentanți ai cetățenilor care au uitat istoria și faptul că chiar ei au fost refugiați europeni timp de zeci de ani dacă ne interesează doar uh, fondurile comunitare, trebuie să înțelegem că nu vom găsi o soluție. Acest acord cu Turcia este inacceptabil, contravine uh, legislației internaționale și nu ține cont de responsabilitatea domnului Erdogan atât în Siria cât și în interiorul Turciei. Ar trebui în primul rând să rezolvăm problema refugiaților și să uh, ne aplecăm și asupra uh, situației Europei. În calitate de cetățean grec, uh, mie mi se pare că un popor care trăiește într-o situație dificilă și cu o rată foarte mare a șomajului a dat dovadă de faptul că solidaritatea nu se poate aplica doar când ne dorim și că uh, reprezintă un avantaj atunci când avem uh, posibilitatea de a o oferi altora Vă mulțumesc. Vă rog să respectați timpul de uh, vorbire. Doamna Șoidrova. Vážený pane komisaři, vážená paní ministrně. Mulțumesc, domnule comisar, stimată doamnă ministru. E bine să aflăm că în acest an Uniunea Europeană așteaptă o creștere moderată doar a numărului de refugiați. Trebuie să ne dăm seama și de faptul că avem nevoie de mai multă creștere economică și statele membre ar trebui să aplice mai multe măsuri pentru stimularea creșterii economice. În ceea ce privește acordul cu Turcia, nu este singura soluție. Există mai multe aspecte în acest sens. Trebuie să încercăm să pacificăm Orientul Mijlociu. Trebuie de asemenea să ne protejăm granițele externe Și atunci uh, când se decide modalitatea de distribuire a celor 3 uh, miliarde către Turcia, trebuie să fim conștienți și de modul în care se utilizează aceste fonduri și să uh, îl putem și controla. Schimbul de 1 la 1 este, în opinia mea, un efort de a Uh, stopa migrației ilegale. Ana Gomez. Crisis. Turcia trebuie să fie partea acestei uh, soluții pentru criză, însă este și partea problemei, nu doar pentru că manipulează uh, robinetele contrabandiștilor, ci și pentru că acționează nepotrivit în sudul țării, precum și în Irak. Până la urmă, noi am fost șantajați nerușinat de Erdogan, și mă gândesc dacă putem uh, să uh, trimitem obligațiile noastre față de refugiați spre uh, Turcia, câtă vreme le oferim și vizele și închidem ochii la um, critele de la Copenhaga. Practic, președintele Erdogan acționează împotriva cetățenilor săi, împotriva mass mediei din Turcia, împotriva curzilor din Turcia și împotriva curzilor din Siria, care au luptat cu curaj împotriva Daesh și altor grupuri teroriste. Să ne gândim puțin ce se ascunde în patele politicii uh, de uh, readmisiei 1 uh, la 1 eu cred că asta este o încălcare a principiilor de nereturnare și cum poate Comisia și Consiliul să uh, apară în fața noastră spunând că susțin drepturile omului câtă vreme nu acționează pentru a disciplina uh, statele uh, membre uh, care s-au uh, adunat pentru a asfixia uh, Turcia și pentru a uh, supune uh, refugiații la tratamente inumane la granița cu această țară. Domnul Tomasici. Hvala lijepa. Od prvog dana ove migracije Vă mulțumesc. Deja, chiar de la început, am spus că această problemă trebuie să fie rezolvată la sursă în Siria și Irak și că acești refugiați trebuie să fie tratat în acord cu partenerii noștri internaționali din statele vecine. Un acord cu Turcia ar fi un um, acord bun dacă Turcia ar fi un alt partener în care să putem avea încredere. Turcia a acceptat un număr foarte mare de refugiați din Siria Trebuie să recunoaștem acest lucru, însă Ankara a folosit această criză într-un șantaj politic și pentru a-și promova interesele geopolitice. Problemele cu care se confruntă Uniunea Europeană sunt majore și vor, se vor agrava. Nu putem să ne așteptăm ca americanii și rușii să fie la fel de motivați să rezolve această problemă ca și noi. Cred că a venit timpul ca statele europene să dea dovadă de faptul că putem să rezolvăm această problemă în mod coordonat și să se implice mult mai mult în Orientul Mijlociu. Domnul Iacovcici. Mulțumesc. Ar trebui să fie un acord pentru rezolvarea problemelor. Mai bine un astfel de acord decât anarhia la care am asistat în ultimele luni, aș spune că în ultimii ani. Știm ce s-a întâmplat pe ruta balcanică. Am văzut uh, care este comportamentul pe această rută balcanică. Am văzut că state care nu sunt uh, membre ale Uniunii Europene, Macedonia, Serbia, au făcut chiar mai mult decât state din Uniunea Europeană. De aceea fac un apel la voi să intervenim astfel încât uh, îngrădirile uh, să fie eliminate atâta pentru aceste țări atâta timp uh, cât acum este închisă ruta balcanică. Mă refer în special acum la linia de frontieră între Slovenia și Croația. E nevoie de eliminarea acestor îngrădiri acolo. Într-adevăr, avem o situație gramatică între Grecia și Macedonia și aici trebuie să susținem ambele țări, domnul Ro- doamna Rodriguez. Senator Rodriguez. No, no, no, no. Sara Sara Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă ministru, săptămâna viitoare la Consiliu, atunci când vă veți vorbi despre ocupare, să vă amintiți de criza din sectorul agricol european, o criză care afectează sectoarele fructelor și uh, legumelor, al, uh, și al laptelui și încercarea comisarului Hogan de a uh, pune capăt acestei crize arată că politicile sale nu funcționează. Vă rog la următorul Consiliu, întoarceți-vă către uh, situația, către realitate și uh, schimbați măsurile pentru sectorul lactatelor. Opriți distrugerea locurilor de muncă nu contează doar locurile de muncă ce se creează, ci și cele care dispar. Vă rog, țineți cont de, uh, de situația sectorului agricol și uh, contribuiți la un mediu rural viu în Europa. Mulțumesc. Domnul Maragal, doamnă președinte, doamnă ministru, domnule comisar, Turcia este o problemă, însă nu problema care ne, uh, despre care vorbim aici. Problema este Europa. Sunt aici. Europa nu poate să fie uh, doar o sumă a intereselor naționale. Cine reprezintă Europa în această dezbatere? Consiliul, în mod foarte clar, nu reprezintă Europa. Consiliul acționează interguvernamental, abandonând principiul comunitar plătim un stat mm, jandarm, Turcia, pentru a nu respecta uh, drepturile și obligațiile noastre internaționale. Transformăm Turcia într-un stat închisoare. Aici Parlamentul reprezintă Europa. Aici există un stat membru care se uh, numește Europa. Este cel de-a 29-lea stat european vedem că Europa se întoarce către anii 30. Să știți că deciziile se iau în. Știm că deciziile s-au luat în altă parte, însă cetățenii uh, sunt uh, binevoitori și doresc să-i pe acești oameni pe care dumneavoastră îi goniți. Vă mulțumesc. Care cuvântul domnului comisar Han. Vielen Dank, Herr Präsident, Frau Ministerin. Mulțumesc, domnule președinte, doamne ministru, doamnelor și domnilor. Aș dori să vă mulțumesc pentru această dezbatere în care v-ați implicat, în special celor care au rămas pe întreaga perioada dezbaterii în sală. Sunt de acord cu cei care spun că avem nevoie acum de ceva, avem nevoie de o soluție politică în Siria, de o soluție globală pentru migrație, avem însă nevoie și de o protecție durabilă și funcțională a granițelor noastre externe. Însă mai trebuie să vedem și care sunt realitățile și realitățile ne arată că avem nevoie de o soluție pe termen scurt. Și în acest sens trebuie să avem și un acord funcțional cu Turcia. În acest sens, trebuie să lucrăm și cred că luni seara a reprezentat un pas important pentru ca acest acord să devină realizabil. Cred că a fost și o zi care a arătat că doar o soluție europeană este posibilă prin implicarea tuturor celor implicați. Această soluție trebuie să fie elaborată de toată lumea, decisă de toată lumea și apoi implementată de toată lumea. Doar așa funcționează lucrurile inițiative singulare nu vor uh, constitui o soluție la această problemă. Acest lucru a rezultat clar din uh, dezbaterea de luni. Aș dori să mă refer la câteva puncte cheie la care s-a făcut uh, trimitere în repetate rânduri. Atât o liberalizare a vizelor, cât și o intensificare a negocierilor de aderare uh, în acest sens, trebuie să vă asigur din partea Comisiei că acest lucru nu se va face în detrimentul standardelor și respectării drepturilor omului sau a independenței justiției. Acest lucru va constitui până la urmă obiectul evaluărilor, pentru că cine dorește să intre în Uniunea Europeană trebuie să accepte și regulile noastre. Nu e ca și cum te duce la uh, cumpărături și vezi o ofertă și vrei să te înscrii. Cine dorește să adere trebuie să negocieze cu noi la modul serios. Iar în ceea ce privește liberalizarea vizelor, care până la urmă nu reprezintă nucleul acestui acord, pentru că nucleul reprezintă un acord de uh, reprimire a migranților. Um, atunci când nu se poate acorda azil. Și acesta este un progres care este în interesul Europei. Acum, în ceea ce privește cele 3 sau 6 miliarde, sincer să fiu, nu mai uh, pot să aud această afirmație a reprezentanților uh, Turciei că n-au văzut niciun cent până acum. Nici nu o să vadă, pentru că banii vor fi gestionați de noi. Dar până acum nu doar că au fost disponibilizați, acești bani și au fost și achitați. Personal am fost în uh, estul Anatoliei, vineri și în altă regiune limitrofă, unde am fost în niște tabere de refugiați și aici trebuie să îmi exprim respectul și pentru organizațiile internaționale, dar și pentru guvernul turc, pentru modul în care refugiații sunt uh, găzduiți în tabere unde există de toate, până, de la magazine până la școli, chiar și licee unde vreo 3.000 de locuitori din cei 18.000 Uh, beneficiază de aceste servicii și că toată lumea uh, este bine protejată. Noi cu banii pe care am oferit ne-am asigurat că 300 de mii de refugiați beneficiază de siguranță pe șase luni. De asemenea, că 55 de mii de tineri și copii au acces la educație până la finele anului. Vedeți așadar că cu niște bani uh, care nu sunt nici măcar așa de mulți, putem să ne asigurăm că acești refugiați să aibă o casă sigură acolo. Și vă spun că am vorbit cu mulți refugiați sirieni din estul Anatoliei și toți mi-au spus că vor să se întoarcă cât mai repede în Siria și nu vor să vină în Europa. Și în acest sens trebuie sigur să lucrăm la o soluție politică, dar în al doilea rând trebuie să ne asigurăm că acolo unde se află în momentul de față pot trăi în condiții umane și că copiii și tinerii au o perspectivă putând să urmeze uh, cursuri. Și de asemenea, am înțeles că va trebui să ne îngrijim și de o susținere a activităților economice pentru că refugiații să aibă posibilitatea și să lucreze acolo. Domnilor și domnilor, luni a fost uh, o zi importantă, dar la fel de clar este că domnul Tusk are misiunea să ducă la bun sfârșit aceste negocieri și sper că acest lucru va fi posibil într-un spirit de cooperare europeană și uh, va beneficia și de o implementare corespunzătoare ulterior. Mulțumesc! Vi prego di prendere posto. Vă rog să luați loc și să faceți liniște pentru a da dovadă de respect pentru oratori. Acum numele Consiliului, doamna ministru Hennis Pleasure. Mulțumesc, domnul președinte. Stimați eurodeputați, cum am spus și mai devreme în această dimineață, trebuie să mai lucrăm cu Turcia. Și de aceea liderii au uh, solicitat împreună cu președintele Tusk să ducă mai departe propunerile uh, și să rafineze detaliile uh, cu Turcia până la Consiliul din martie. Nu toate întrebările pot să-și primească răspuns detaliat în acest moment, însă să nu facem niciun fel de confuzie Șefii de stat și de guvern din Europa au insistat și au spus explicit în declarațiile lor că uh, se va respecta dreptul european și internațional și sunt în totalitate de acord cu domnul Weber. Totul ar trebui uh, să decurgă în parteneriat cu Turcia, astfel încât să nu existe niciun fel de relație de uh, dependență. Scopul nu este doar să oprim refugiații uh, de a veni în Europa, ci scopul este să trecem de la uh, o migrație nereglementată la una controlată și reglementată. Scopul este să punem capăt morții oamenilor pe mare și să fim uh, bineînțeles, nu uh, facem un compromis cu valorile noastre, ne grăbim, dar nu compromitem uh, de parcurs pentru liberalizarea uh, vizelor. Condiționalitățile rămân în vigoare, același lucru este valabil și cu capitolele pentru uh, aderare. Dați-mi voie să subliniez încă o dată că extinderea și liberalizarea vizelor sunt ambele uh, niște procese bazate pe uh, condiții. Nu vom uh, coborâ în legătură cu condițiile binecunoscute. Prin prin urmare, orice fel de aranjamente uh, vom hotărâ împreună cu Turcia, ele vor trebui să respecte dreptul european și internațional. Declarația Consiliului de pe 7 martie spune uh, acest lucru foarte clar. Nu putem și nu vom, uh, nu vom apuca pe scurtături atunci când vine vorba de obligațiile noastre juridice. În același timp, ar trebui, aș dori să subliniez faptul că niște standarde morale înalte reprezintă un lux, pe care nu ni-l permitem. Nu există niciun fel de uh, uh, perfecțiune, cum spunea și domnul Tusk în acest moment. În ceea ce privește acordul de readmisie între Grecia și Turcia, precum și cel dintre Uniunea Europeană și Turcia, uh, Turcia se presupune că va readmite toți imigranții nereglementați, uh, nu în uh, mecanismul de protecție internațională pentru cei care au tranzitat teritoriul Turciei. Uniunea Europeană și Turcia s-au pus de acord să accelereze implementarea acestor unor angajamente care au început deja cu transferul dinspre Grecia spre Turcia a peste 300 de eh, migranți eh, eh, ilegali. Ne așteptăm ca Turcia să își respecte obligațiile internaționale, precum principiul nereturnării. Și să nu uităm Deocamdată, peste 2,5 milioane de refugiați deja se bucură de protecție în Turcia. Și în cele din urmă, cei care au invocat uh, Convenția de la Geneva trebuie să primească un răspuns, vă înțeleg preocupările, însă, cum spuneam, nu vom uh, apuca pe scurtături atunci când vine vorba de obligațiile noastre uh, juridice. Nu există nimic de genul unui compromis. Și pot să vă mai întreb încă o dată, chiar credeți că situația actuală în care uh, oamenii sunt obligați uh, să facă o călătorie periculoasă pe o barcă de cauciuc, chiar credeți că această situație se aliniază dreptului internațional? Aceste persoane eșuează uh, pe țărmurile Turciei. Oare această eșuare este în conformitate cu dreptul internațional? Eu cred că nu. Prin urmare, trebuie să facem tot ce putem uh, pentru uh, a uh, reduce uh, acțiunile traficanților de persoane. Aceasta este obligația noastră morală. Într-adevăr, inamicii reali nu sunt uh, refugiații, ci contrabandiștii. Pentru a conchide, domnule președinte, pentru că e mare zumzet în sală în acest moment, aș dori să spun uh, câteva cuvinte în legătură cu Zaman cu uh, uh, reținerea sa de către autoritățile uh, turcești. Îngrijorările noastre au fost aduse în discuție la o întâlnire cu premierul turc, la o întâlnire a premierului cu doamna Angela Merkel, precum și la întâlnirea de luni. Libertatea mass media, libertatea de expresie nu se negociază și clar Turcia va trebui să-și îmbunătățească uh, acțiunile în acest domeniu. Nu există uh, nimic de genul uh, închiderii ochilor la această situație. Aș dori să-i răspund și doamnei uh, Intveld. Vă mulțumesc foarte mult că mi-aduceți aminte de declarațiile mele făcute acum câțiva ani. Continui să le susțin. Și pot să spun că am avut chiar uh, o părere vizionară la vremea aceea. Am cerut soluții de la dumneavoastră atunci și voi continua să uh, cer astfel de soluții, soluții europene. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much, dear minister. Mulțumim mult, doamnă ministru. Încheiem această discuție. Înainte de vot, o comunicare din partea președintelui Schulz.